Stimați membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, mulțumesc pentru că ne-ați oferit ocazia să spunem așa de devreme în președinția noastră câteva cuvinte cu privire la ce vrem să facem în următoarele cinci luni și jumătate. toată lumea când ajunge la președinție își dă seama că evenimentele uh, ne iau pe nepregătite și nu sunt întotdeauna în concordanță cu ambițiile pe care ni le-am uh, stabilit. Evenimente care se produc chiar înainte ca noi să ne asumăm președinția Consiliului. Intenția noastră era ca cibersecuritatea să fie piatra de temelie a agendei JAI și în ciuda faptului că intenționăm în continuare să alocăm timp acestui subiect la nivel ministerial. Evenimentele de la Paris ne-au schimbat planurile și ne-au arătat că trebuie să ne ocupăm mai degrabă de contraterorism, mai mult decât ne așteptam în orice caz. Având în vedere concluziile la care s-a ajuns, noi am analizat toate concluziile Consiliului Uh, care au fost prezentate după atacurile de la Muzeul Evresc din Bruxelles și Charlie Hebdo și după atacurile de la Paris și uh, constatăm că s-a convenit uh, să se facă o serie de lucruri. De fiecare dată când punem semne de exclamare după ceea ce vrem să realizăm, cam despre asta este vorba. Deocamdată am hotărât ca toate acordurile care au fost încheiate în ultimii ani să fie um, reaxate, să, să le reabordăm din perspectiva dorinței de implementare a acestora. Am discutat cu ministrul britanic de resort, doamna May, care ne-a spus că trebuie să ne axăm pe implementare, implementare și iar implementare. Și exact asta vrem să și facem în următoarele șase luni. Există două principale subiecte pe care le veți constata sub președinția noastră. În primul rând, partajarea de informații și, în al doilea rând, abordarea locală la radicalizare. Și sperăm că vor exista suficiente eforturi la nivel local pentru a împiedica radicalizarea. După cum am spus, ministrul britanic a spus că e nevoie de implementare, implementare, implementare. Noi am găsit trei eh, alți termeni colectare, verificare și reverificare. Și vrem să, așa cum ne-a spus colegul de la Europol, să ne asigurăm că toate acordurile referitoare la informațiile care trebuie colectate sunt puse în aplicare, că informațiile sunt colectate, că sistemele sunt folosite și că acest lucru se face în mod corespunzător. Am constatat uh, obstacolele care există. De exemplu, se folosească definiții diferite, se colectează informații pe baza articolelor diferite și se folosesc uh, definiții care variază în funcție de locul unde sunt folosite. Ceea ce înseamnă că e foarte dificil să ajungi la un schimb eficient de informații. Peste Dostom vom avea un consiliu informal și unul dintre subiectele de discuție abordate acolo se va referi la obstacolele în calea implementării a ceea ce intenționăm să implementăm. Vrem să avem o discuție referitoare la bune practici și să vedem dacă putem să uh, stabilim uh, o cale clară de urmat în următoarele săptămâni pentru a uh, face progrese în ceea ce privește definițiile comune și standardizarea în ceea ce privește utilizarea sistemelor pe care le avem deja, în loc să creăm noi sisteme de informații sau să venim cu noi concepte. Prin urmare, Vrem să ne asigurăm că sistemele pe care le avem deja sunt folosite pentru colectarea de informații și că sunt verificate de uh, forțele legii, forțele de ordine. Deci avem colectare, verificare și conectare ca al treilea termen, pentru că putem face toate lucrurile pe care ni le-am propus, dar dacă nu conectăm informațiile între ele, nu ajungem prea departe. Prin urmare, trebuie să facem și eforturile de a conecta informațiile între ele. Interconectivitatea este un subiect pe care vrem să-l abordăm pe durata președinției noastre și mai există un alt element care trebuie avut în vedere. Trebuie să conectăm între ele sisteme, dar trebuie să conectăm și nivelul național și cel local. Trebuie să conectăm să ne conectăm cu comunitățile în care activăm și să ne intensificăm eforturile de prevenire a radicalizării și uh, extremismului violent. Ați văzut astăzi în Jakarta și ieri în Istanbul ce s-a întâmplat și știți că adesea orașele sunt cele care au de suferit de pe urma acestor atacuri și ce încercăm să facem este să avem discuții în Consiliul Informal cu privire la modul în care uh, să implicăm în cel mai bun mod posibil municipalitățile în combaterea extremismului violent și radicalizării. La acest nivel trebuie să se facă schimbul de practici. Pe durata Consiliului Informal vom face două lucruri în ceea ce privește schimbul de informații și abordarea locală și anume vom lansa ECTC și Europolul ne va spune câteva cuvinte în acest sens mai târziu și de asemenea vrem să lansăm și rețeaua de uh, conștientizare împotriva radicalizării, un centru de excelență care să fie folosit pentru schimbul de informații și pentru ca centru de excelență pentru a ajuta în proiectele locale. Deci acestea sunt cele două lucruri pe care vrem să le facem. Și în, uh, mai târziu vom avea și o întâlnire la nivel de expert în ceea ce privește schimbul de informații pentru a vedea ce progrese se pot înregistra aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Ar fi trebuit să-l prezint și pe Rob Winwright, director Europol, care este prezent uh, pentru a face prezentarea privind ECTC. Sunt sigur că vei răspunde la întrebări dacă se pun pe acest subiect, sigur. Deci îți mulțumim. Și acum mă bucur să prezint pe Luigi Soreca, director DigiHome. Luigi, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim pentru că ați invitat și comisia pentru a spune câteva cuvinte pe aceste subiecte legate de combaterea terorismului și împiedicarea radicalizării, precum și schimbul de informații. Acestea se află pe lista priorităților Comisiei Europene. Agenda Europeană pentru Securitate menționează două priorități în acest domeniu, o mai bună partajare a informațiilor și maximizarea instrumentelor actuale înainte de a crea noi sisteme de informații și consolidarea cooperării operaționale. Serviciile, comisiile, comisiei au fost extrem de active și 2015 a fost un an extrem de plin în care am încercat să implementăm structurile adecvate și instrumentele juridice pe baza cărora pot fi realizate cele două principale obiective. Comisarul meu din, a, a, va vizitat azi dimineața și va dat câteva detalii cu privire la evoluțiile în acest domeniu. Am menționat lansarea Centrului de Excelență de la REN, care se va produce uh, odată cu Consiliul Informal de la finele lunii. De la finele lui iulie în Europol avem și o unitate internă, am lansat un forum ECTC, care este Centrul European de Contraterorism. Este un alt aspect pe care îl vom discuta imediat Operațiunile sale vor fi prezentate de asemenea odată cu Consiliul. Am convenit asupra unei regulament privind Europolul și Cepolul și avem un vot în această comisie și în Consiliu privind uh, directiva PNR. Din 13 noiembrie au fost implementate două pachete de securitate, o directivă privind combaterea terorismului și o directivă privind armele de foc, împreună cu regulamentele privind deactivarea și un plan de acțiune UE pentru combaterea traficului ilicit de arme de foc și materiale explozive. Există multe inițiative, multe politici și acțiuni legislative, însă ce contează este că toate aceste elemente Uh, trebuie să fie adoptate rapid, implementate și trebuie să devină operaționale în cooperarea dintre statele membre. Bazele de date existente pentru schimbul de informații trebuie să folosite la capacitate maximă de către statele membre. Există o creștere în utilizarea informațiilor din sistemul SIS în ceea ce privește luptătorii străini, din noiembrie s-a constatat această creștere, am ajuns acum cam la 45% în ceea ce privește includerea alertelor de către statele membre. E un rezultat încurajator, nu e suficient, dar există un element clar de evoluție care se constată. Trebuie să ne descurcăm și mai bine în ceea ce privește PRUM, care este un sistem important um, care implică statele membre Știm cât de important este să folosim această bază de date a Interpolului privind documentele furate și pierdute. Și se va, acest lucru se va număra printre prioritățile Comisiei. 2016, așa cum s-a spus dimineață, trebuie să fie, din punctul nostru de vedere, un an al consolidării atât în ceea ce privește schimbul de informații, cât și în ceea ce privește uh, cooperarea și informațiile. Există multe așteptări și sperăm că ceea ce s-a făcut în 2015 va da roade anul acesta. Mulțumesc! Mulțumim, Luigi! Domnul Martin nu cred că ni s-a alăturat încă, așa că trecem direct la intervențiile membrilor. Ideea este să uh, ascultați intervențiile colegilor noștri, apoi să răspundeți la întrebări, stimați oaspeți. Începem, deci, cu primul membru, doamna Corața Bild. Vă rog. Uh, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vreau să urez bun venit uh, oaspeților noștri și să adevărat că și noi uh, așteptăm cu nerăbdare să vedem ce se poate face pentru a uh, îmbunătăți schimbul de informații în lupta contra terorismului. În, așa cum menționați, bazele de date pe care le avem în uh, Uniunea Europeană, SIS uh, și celelalte, uh, nu știu dacă statele membre acum le actualizează. Deci care ar fi ideea dumneavoastră de a le uh, utiliza mai bine și de a crește schimburile de informații și cooperarea între aceste baze de date? Și o altă întrebare, cooperarea între dumneavoastră și Europol, care credeți că sunt posibilitățile pentru a îmbunătăți această cooperare? și chestiunea luptătorilor străini. Pentru noi este o provocare majoră aceasta, pentru că de multe ori acestea sunt cetățeni europeni. Deci cum vedeți posibilitățile pentru a combate acest uh, fenomen? Și dacă îmi permiteți o întrebare pentru președinție, bun venit, mulțumim și apreciem foarte mult că vă axați pe utilizarea optimizată a instrumentelor deja existente. Aș vrea să vă întreb ce intenționați să faceți pentru a vă asigura că statele membre vor actualiza și vor îmbunătăți și vor pune în aplicare instrumentele pe care le avem ca să uh, știm cu siguranță cine intră în Uniunea Europeană, pentru că deocamdată nu prea știm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Gerard Depre. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi și întâi o întrebare Sigur, vă mulțumesc pentru prezența invitațiilor. O întrebare care se referă la bazele de date uh, privind documentele pierdute. Una dintre probleme, și vreau să îmi confirmați dacă e adevărat, uh, termenul care se scurge între pierderea documentului și transmiterea informației către Europol Uh, sunt probleme care rezultă din cauza acestei perioade de timp. Uh, am putea să armonizăm într-un fel uh, termenele de transmitere a informațiilor. Deci asta e prima întrebare. A doua întrebare. Conexiunile, conexiunile dintre informații. Nu sunt deocamdată toate punctele de pază la frontieră nu sunt conectate în sistemul central deci, asta înseamnă că Comisia ne poate garanta că se, se va face această conectare uh, radio. Am fost foarte impresionat de cele întâmplate cu uh, Abdel Salah, Salah, uh, Salam a fost controlat de trei ori și era dat în consemn de Belgia, deci era în sistemul SIS-2. Era uh, dat în urmărire uh, și mă scuzați că intru acum în tehnicalități. Deci dacă era uh, dat în consemn uh, conform articolului 36.1, Uh, înseamnă că polițiile puteau face schimb de informații direct. Și dacă s-ar aplica articolul 36.3, asta înseamnă că biroul sirene de informații nu poate transmite informațiile pentru și nu poate avea loc coordonarea directă polițienească, pentru că este vorba de informații confidențiale. Este o situație absolut ridicolă. Da, deci când e vorba de identificarea și de reținerea unui terorist de genul acesta, sistemul nu permite schimbul de informații în mod corect. Deci, întrebarea mea este, nu credeți că ar fi necesar să se modifice această situație ca să se permită ca toate informațiile uh, de sub articolul 36.3 să fie transmise Europol ca Europol să le poată comunica serviciilor care au nevoie de ele. Pentru că este vorba de un fapt operațional care ne interesează. Și ne spunea președinția neerlandeză că dorește să îmbunătățească eficacitatea schimbului de date în lupta contra terorismului. Mulțumesc foarte mult, Gerard. Ana Gomez. Aș vrea să vă întreb apropo de pașapoartele pierdute și furate. Cam care este numărul lor și este vorba doar de pașapoarte din state europene sau și din state care, din care poți avea acces ușor în Europa? Și dacă vedeți o îmbunătățire în ceea ce privește interconectarea bazelor de date. Adică vedeți o ameliorare și la nivel național, pentru că bazele de date naționale nu sunt interconectate. De exemplu, țara mea, Portugalia, se află între două entități care nu au bazele de date interconectate. Și aș vrea să întreb pe reprezentantul Europol ce credeți despre faptul că registrul pasagerilor uh, de fapt nu include uh, zborurile private. Deci acolo niciun control pe zborurile private. Uh, se lasă totul la discreția statelor membre și se poate utiliza orice sistem pe care îl dorește statul membru respectiv. Și dacă vedeți îmbunătățiri în ceea ce privește schimbul de informații prin tratatul PRUM, prim. și dacă se văd rezultate în combaterea traficului de arme și explozive și ultima întrebare, dacă există vreo uh, legătură cu informații și din instrumente, din partea instrumentelor externe pe care le avem. De exemplu, dacă ne gândim la Libia, se uită cineva, adică știu că toată lumea este mai mult decât conștientă de originile uh, celor care vin din Siria și din conflictul din Siria, dar cu Libia, cum e? Și în ceea ce privește schimbul de informații, vreau să vă întreb dacă vedeți o îmbunătățire a capacităților uh, de informare la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește identificarea posibilelor amenințări. Mulțumesc. Doamna Holmeier, în primul rând mulțumesc foarte mult și mulțumim pentru dezbaterea pe care o puteți portați astăzi cu noi. Am o serie de întrebări pentru Interpol. Am o întrebare extrem de sinceră. Sunt uh, și unele probleme la dumneavoastră în ogradă. Uh, problema fluxului de informații sau uh, deschiderea statelor uh, de a transmite informații. Aveți, de fapt, posibilitatea unui schimb de date eficient sau din cauza situației date pe care nu o puteți schimba, există oarecare neîncredere sau mai puțină deschidere de a face schimb de date sau de unele date. A doua mea întrebare. Spunea Ana Comes că nu sunt verificate zborurile private. Păi nu sunt verificați nici transportatorii privați, că veni vorba și ne îngrijorează acest lucru. pentru că aceștia nu se regăsesc în registrul privind pasagerii. Și sunt foarte de acord cu ce spunea domnul Depre, faptul că în activitatea dumneavoastră trebuie să se țină cont și de uh, schimburile de date, dar la o Adică toată lumea spune că a crescut fluxul de date, dar dumneavoastră ca președinție credeți că puteți să contribuiți la a, a crește entuziasmul statelor membre de a face schimb de informații? Pentru că au fost probleme în trecut cu state care nu au vrut să dea informații în privința unui anumit terorist. Și, și pentru comisie aș vrea să adresez o întrebare. Uh, se vorbea despre utilizarea bazelor de date existente. Sunt diverse regulamente care se aplică și în funcție de, da- de informațiile uh, colectate se face schimb de date. Sunt, uh, de exemplu, datele din Eurodac care sunt transmise automat. În alte cazuri, datele nu se pot transmite automat. Și este posibil să descoperi pe cineva cu un pașaport fals. Persoana uh, are amprentele deja înregistrate în SIS-2 și vreau să vă întreb ce planuri are Comisia pentru a uh, coordona datele dintre diversele baze de date și pentru a asigura compatibilitatea acestor baze de date între ele pentru a contribui la prevenirea posibilelor atentate. Mulțumesc! Doamna Intveld. S-au spus multe lucruri, dar haideți să ne axăm pe problema partajării informațiilor statele membre au declarat că se vor concentra pe un schimb de date îmbunătățit, dar știți că detaliile contează, de fapt. Dacă sunt mai multe date care se transmit, ar trebui să nu uităm de monitorizarea de către uh, autoritățile naționale, parlamentele naționale, Aș vrea să știu mai mult în ceea ce privește propunerile pe care le pregătiți în acest domeniu. Și în al doilea rând, imediat după sau în același moment în care s-a votat directiva privind registrul pasagerilor aici în paralel, în Parlament, am ajuns la o contradicție. Pentru că, pe de o parte, se vrea mai mult schimb de informații și, pe de altă parte, refuză informația, informațiile care trebuie să fie incluse prin directiva PNR. Deci uh, trebuie să ne punem puțin uh, um, întrebarea cât de sincer uh, este Consiliul și Consiliul refuză elementul de obligativitate în schimbul de informații. În același timp, acceptă însă că este obligatoriu schimbul de informații cu Statele Unite ca parte din programul vizelor. Dar Statele Unite nu fac schimb de informații cu noi. Avionul care a fost doborât uh, asupra Crimeei, de exemplu, de, de ce acceptă așadar Consiliul cu un stat terț schimbul de informații dar nu, cu, uh, nu între statele membre UE. În ciuda declarațiilor foarte frumoase, vedem totuși că SIS nu este alimentat de aproape jumătate din statele membre. Deci jumătate din statele membre nu introduc date acolo. Ce le reține? Gerald Depre vorbea despre exemplul belgienilor care au fost verificați de trei ori între, în, în drumul lor uh, de la Paris către Belgia. Unul dintre ei, Aba Aud sau așa ceva, era deja uh, cunoscut ca fiind infractor și a călătorit bine mersi ă, în Regatul Unit și s-a și întors. Deci nu l-a oprit nimeni. Și care este reacția statelor membre la chestii de genul acesta? O să colectăm mai multe informații. Păi nu, nu are legătură cu criminalitatea această abordare și să mă iertați dacă sunt mai sceptic așa. Eu sprijin noțiunea de schimb de informații și de partajarea informațiilor, dar trebuie să se facă în mod obligatoriu și pe un temei juridic sănătos și nu pe propuneri vagi din partea Comisiei. Trebuie să existe un cadru legislativ foarte clar, să existe o, o supraveghere și o eficiență a sistemului de partajare a informațiilor. Și să nu veniți iar cu propuneri și după aceea să se dovedească din nou că niște infractori au scăpat, pentru că serviciile secrete ale statelor membre n-au încredere unele în altele și nu partajează informațiile. Nu este acceptabil așa ceva pentru că dacă așa vor să funcționeze statele membre, foarte bine, ia să iasă ele în fața cetățenilor și să le explice de ce este mai important uh, informația pe care o dețin ei decât viețile oamenilor. Mulțumesc. Domnul Lopez Aguilar. Oh, yes, please. Just a couple of questions because this is not the first Am câteva întrebări. Nu este prima dată când dezbatem uh, schimbul de informații pentru a combate uh, atacurile teroriste Prima întrebare pe care aș vrea eu să o pun în acest uh, schimb de vederi se leagă de rolul instruirii specifice uh, în ceea ce privește schimbul de informații. Uh, subliniem prea mult concentrarea pe temeiul juridic, pe cadrul juridic de multe ori, nu doar în această comisie, vorbeam despre ce trebuie făcut pentru a avea un uh, sistem european în ceea ce privește în ceea ce privește schimbul de informații. Pentru asta ai nevoie de instruire specifică și de fiabilitate și nu doar de voința politică arătată de statele membre. Este nevoie de instruire și de instrumentele specifice necesare pentru acest schimb de informații. Și în ceea ce privește controversa care a apărut după atacurile teroriste de la Paris, în ceea ce privește viabilitatea unor uh, aplicării articolului 47, uh, clauzei 47, articolul 222. Aceste două articole se leagă de o clauză de solidaritate nu prea bine definită. Despre ce vorbim deja, de fapt? Este ceva legat de adevărata problemă cu care avem de-a face, ne ajută să ne îmbunătățim capacitatea de schimb de informații și de a combate mai eficient atacurile teroriste, deci e de ajutor să uh, umplem cu un conținut uh, precis aceste clauze deschise legate de solidaritate, astfel încât să avem un mandat legal obligatoriu pentru statele membre în ceea ce privește partajarea informațiilor în domeniul combaterii terorismului. Mulțumesc, doamna Ioteva. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări specifice. Prima se leagă de convingerea noastră fermă că nu putem pune semnul de egalitate între integrare prima mea întrebare se leagă de convingerea fermă noastră că nu putem pune semnul de egalitate între migrație și terorism. Nu trebuie să confundăm cele două concepte, ar fi o mare greșeală. Au existat incidente în cazurile de la Paris, de la Istanbul și unii, într-adevăr, unei dintre făptași au intrat, au trecut granițele pretinzând că solicită azil. Este nevoie de o nouă agenție care să îmbunătățească controlele la frontieră. Și întrebarea mea este pentru Interpol. Ce se poate face în această strategie pentru a ne optimiza eforturile? Și a doua mea întrebare se leagă de luptătorii străini. Dacă aveți informații din statele membre în ceea ce privește diversele rute utilizate de luptătorii străini, nu doar uh, din partea statelor membre este nevoie de această informație, ci și din partea Turciei, că și prin Turcia sunt o serie de rute și care ar trebui să fie reacția față de luptătorii străini care au participat uh, la acțiunile ISIS și au revenit în Europa. Ok, grazie președinte. Uh... Doamna Ferreira, mulțumesc domnule președinte. Așa cum s-a văzut și în trecut, informațiile există Însă, ce nu există este o bună partajare a acestora, sau ce nu exista înainte, un bun schimb de informații între statele membre și o bună utilizare a acestora. Și asta s-a constatat și după atacul de la Paris și după Charlie Hebdo am încercat să vedem cum punem îmbunătăți acest schimb de informații și de ce nu funcționează. Adesea se caută noi instrumente, în timp ce, de fapt, după părerea noastră, ideea ar fi să se îmbunătățească instrumentele deja existente, să se folosească ce există deja, să vedem dacă nu funcționează, de ce nu funcționează și cum pot fi îmbunătățite. Am avut diverse discuții cu Europolul și se pare că există dificultăți, în primul rând, și aici vă rog să-mi confirmați, datorită faptului că nu toate statele membre transmit informațiile pe aceleași canale, nu toate statele membre folosesc, de exemplu, instrumentul Siena și dacă nu-l folosesc, aplică o altă procedură, procedura din propria țară și asta duce la o transmitere mai lentă a informațiilor. Și informațiile ajung atunci când poate nu mai sunt utile, pentru că au trecut multe luni, sau uh, nu mai sunt valabile. Și atunci ar fi bine dacă toate statele membre ar folosi același instrument pentru transmiterea informațiilor, și anume Siena, astfel încât să există o mai multă partajare a acestora în timp mai scurt și uh, mai util, mai eficient. E aceasta o posibilă soluție? Poate nu singura soluție, dar una dintre soluțiile care ar putea duce la îmbunătățirea schimbului de informații. Și apoi o întrebare referitoare la priorități priorități pe care le semnalează fiecare stat membru. Nu toate statele membre situează printre prioritățile lor combaterea criminalității organizate. Transmit informații, un volum consistent de informații, însă nu au printre priorități combaterea criminalității organizate sau ceea ce Europolul numește Top Organizing Crime Groups. Și aici nu ne, nu ne includem în acel policy cycle care ne lasă să acționăm cu instrumente mai eficiente și din punct de vedere economic pentru a combate criminalitatea organizată. Prin urmare, Aș vrea să îmi confirmați dacă acționând în aceste două direcții se poate îmbunătăți schimbul de informații care să devină mai eficient și care să ducă la rezultate concrete. Uh, Mulțumesc, uh, doamna Sargentini. Mulțumesc. <coughs> Cred că această comisie extrem de răbdătoare, nu doar ascultând trei declarații Cam speci, nu ne dau multe date, dar în special pentru că mi-aduc aminte că s-a întâlnit Consiliul Riga în februarie 2015 și a tras concluzia că schimbul de informații între serviciile secrete, agențiile de securitate și să se asigure că e o singură listă de posibili teroriști în Europa care începe din acel moment și acum, aproape un an mai departe, în ianuarie 2016, și e nevoie de a colecta, verifica și conecta la următorul Consiliu Neoficial peste două săptămâni, <clears throat> la sfârșit de ianuarie, ne uităm la bune practici și căi de urmat pe viitor. <laughs> Îmi place foarte mult, ca să spun așa. Aș vrea să știu. Haideți totuși să înțelegem, de fapt, despre ce e vorba aici. Când e vorba de supravegherea în masă, care e părerea distinșilor uh, invitați în legătură cu hotărârea curții de la Strasburg de acum două zile în uh, dosarul în dosarul din Ungaria, care spune că supravegherea în masă într-o democrație nu se poate face. Noi se intru acum în amănunte, dar asta e esența sentinței Tribunalului de la Strasburg, a Curții de la Strasburg. A doua chestiune. Avem și Interpolul reprezentat în sală. Ce rol joacă Interpolul în uh, această partajare a informațiilor în Europa? Cine o să se uite la informațiile și listele noastre în afara Uniunii? Pun întrebarea și în lumina sistemului de anunțuri uh, alerte roșii de la Interpol, unde vedem că țările terțe utilizează inadecvat aceste alerte roșii ca să găsească refugiați sau militanți pentru drepturile omului, ca să-i ducă înapoi și să-i maltrateze în țările de origine. Cine o să alimenteze sistemul și cine o să primească informații din sisteme? Pentru că eu n-am încredere în uh, modul în care apără toată lumea democrația și drepturile omului. Mulțumim, domnul Bodi, acum. Mulțumesc, domnule președinte. E evident că vrem să trecem de la reacție la prevenție. Toate subiectele menționate trebuie să fie avute în vedere. Colectarea de date, schimbul de date, partajarea de date, schimbul de informații. Sunt puncte slabe. Când vorbesc în țara mea, în Polonia, știu că sunt probleme enorme legate de schimbul de date cu alte țări. Deci e clar că trebuie făcute eforturi suplimentare. Când vorbim de registrul numelui pasagerilor, trebuie să fim precauți. Trebuie să avem în vedere faptul că multă lume călătorește ca turist și acum cu noua directive privind registrul numelui pasagerilor și domeniul de aplicare s-ar putea să fie o greșeală în modul în care încercăm să atingem obiectivele. Și o întrebare, nu neapărat ca amănunte, dar cum evaluați munca acestei echipe care se ocupă de analizarea datelor disponibile pe internet, pe paginile de internet, care ar trebui să acționeze ca prim sistem de avertisment dacă se identifică mișcări radicale. Cum evaluați activitatea? Și în fine, datele în bloc ar trebui transmise în timp real. Când se primesc, datele trebuie transmise imediat ca să poată să se analizeze situația în timp real uneori trebuie să acționezi în timp real. De exemplu, <clears throat> când cineva trece frontiera și vrei să le verifici amprentele digitale, are sens numai dacă poți să urmărești situația și fluxul în timp real. Și e foarte important să se aranjeze bine acest proces. Cum îl evaluați până în prezent? Ce ar trebui să facă activitatea mai eficientă? Mulțumesc, doamna Paga să la... Mulțumesc, doamnă președinte. Președinția neerlandeză s-a referit la două aspecte fundamentale, schimbul de informații și accentul pe combaterea radicalizării, ca principale elemente în acest semestru. Și aș avea o întrebare pentru distinșii noștri oaspeți. Aș vrea să știu dacă aveți o foaie de parcurs, pentru că ați vorbit despre prevedere și așa mai departe. Dacă ați cartografiat, aș vrea să știu, punctele locale unde există un număr mai mare de tineri care se radicalizează și se transformă în teroriști. Deci dacă aveți o astfel de imagine a geografică. Și aș vrea să știu dacă ați identificat și municipiile unde există cele mai bune practici pentru a preveni radicalizarea. Poate că există, poate niște situații, niște bune elemente care ar putea fi folosite pentru a genera un astfel de protocol. V-ați gândit ca în mod oficial sau informal să stabiliți o rețea a municipalităților pentru combaterea radicalizării și așa mai departe? Și așa să știu și dacă ați cartografiat uh, situația în Uniunea Europeană, care să vă spună de unde este cel mai mult, cel mai mare, este cel mai mare număr de tineri radicalizați. De exemplu, în Belgia, unde există un număr mare de persoane care s-au uh, radicalizat. Mai știți, aveți alte informații despre alte state? Există un clasament? Poate aveți în vedere să faceți aceste lucruri în următoarele luni ale anului? Anyone, anyone else? Mulțumesc, nu am alte solicitări de intervenție, nu mai văd pe nimeni. Aș vrea să dau, domnule Săreca, v-ați referit și la Comisia de la prim dintr-o perspectivă personală. Și doamna Sargentini a menționat acest aspect, lipsa de aplicare a unor elemente de bază în chestiunile care țin de Consiliul JAI și Convenția PRIM, care um, reprezintă un domeniu de neimplementare din partea multor state membre. Și întrebarea mea, nu toată lumea știe foarte bine faptul că nu se ce un schimb deschis de date între statele membre. E ceva foarte dăunător de cu trecerea timpului e o chestiune care se acumulează, are un efect cumulativ, creează sau nu o problemă majoră în ce privește schimbul de informații între agenții, lipsa de implementare a unor decizii majore ale Consiliului. E o problemă majoră sau e doar o chestiune, un exercițiu de cosmetizare? Pentru că noi, până la urmă, ca Parlament, nu avem puteri de control asupra agențiilor uh, și serviciilor de securitate. Mm, nu știm precis ce schimburi de informații fac serviciile de siguranță, serviciile secrete franceze sau belgiene. Ca orice cetățean aflăm și noi anumite lucruri din presă. Ne exprimăm o părere în legătură cu convenții cum e cea de la Prâm și suntem foarte nemulțumiți că situația așa cum e și suntem, așteptăm și părerea Comisiei. Acum o să dau posibilitatea vorbitorilor, invitațiilor să răspundă. Poate începem cu domnul O'Connor dacă dorește să înceapă. Mulțumesc, domnule președinte. O observație din partea mea ar putea să fie că suntem într-un moment în care suntem percepuți ca victime ai circumstanțelor, dar și în moment în care să fim considerați ca autorei viitorului succes. suntem binecuvântați din anumite puncte de vedere pentru că avem o arhitectură care permite colectarea de informații pertinente, de informații confidențiale. Dar suntem victimele circumstanțelor dacă ne uităm la contextul în care s-au cules, au recoltat informațiile respective. Din anumite circumstanțe sau scopuri eh, detaliate, un cadru care a fost creată în jurul unui episod sau altul. Din propriile observații în tranziția pe care am avut-o de la un mediu local la unul regional și acum trecând mai departe cu provocări uh, la diverse niveluri din cauza globalizării, vedem că asta trebuie să transcendă acum uh, în imaginea globală dar există și diverse utilizări pentru datele respective. Încă suntem inhibați la multe niveluri, din păcate, de un cadru de politică care dizabilizează informațiile obținute într-un mic context și o face să nu poate fi vizibilă pentru operatorii de pe teren, din teatru de operațiuni, după cum am văzut, când există o diversitate de funcționari și ofițeri de aplicare a legii dar care n-au fost educați sau nu pot să vadă datele respective. Și se pretează apoi când ne gândim la ce se întâmplă la Paris sau la diverse șanse ratate, pentru că operatorii nu știau că datele le-ar fi putut fi puse la cunoștință sau aduse la cunoștință, sau dacă le s-ar fi pus la dispoziție, n-ar fi putut reacționa la momentul potrivit. Atunci, ce rol poate să joace Interpolul aici? să fie de acord cu unele dintre frustrările dumneavoastră pe care le avem și noi și instituția noastră, care există de vreo 100 de ani, s-a născut din frustrări ale mediului de aplicare a legii care a dorit să genereze o cooperare internațională sporită, mai ales pentru identificarea de fugari. Acum peisajul e mult mai complicat, sunt diverse date biometrice, cibernetice, uh, profiluri, Trebuie să vegem <clears throat> că există o legalitate a modului în care se colectează informațiile și o utilizare proporțională a acestora pentru a nu inhiba sau încalca drepturile și libertățile oamenilor și să respecte în continuare Declarația Universală a Drepturilor Omului. Interpolul este relevant pentru Europa ca și pentru restul lumii și vedem că poate există anumite relatări incorrecte despre rolul Interpol sau Europol, dar ambele agenții au uh, diverse straturi de informare pe care le dau și un beneficiu în ce privește ce se întâmplă în afara frontierelor Europei, subiect uh, atins de anumite întrebări, este că avem capacitatea practică de a menține relații cu administrații mai mult sau mai puțin puse pe picioare în Libia, Iran, Irak sau alte țări dintr-o vecinătate care pune mai multe probleme, state aflate în situații de criză sau de conflict. Dar suntem la fel de buni pe cât uh, posibilitățile pe care ni le dau informațiile care vin de acolo. Și disponibilitatea sau voința de a culege aceste informații, de a le utiliza în mod proporțional, de a vedea dacă sunt caracterizate de acuratețe, colaborarea cu Frontex, cu alte agenții, într-un mediu multidisciplinar, să contribuie la identificarea amenințării. Pe măsură ce continuăm să revizuim mecanismele după o criză, să vedem tot mai puține ocazii ratate și tot mai multe cazuri de succes și utilizarea adecvată a datelor în teatrul de operațiuni. Cam atât din partea mea. Mulțumim, domnule Econ. Următorul uh, vorbitor. Mulțumesc. Distinși membri, din toate contribuțiile dumneavoastră, mi se pare clar că schimbul de informații e o prioritate pentru noi toți și multe dintre exemplele date de dumneavoastră ultima jumătate de oră sunt exemple la care ne-am gândit și noi și pe care încercăm să le avem în vedere în președinția noastră. Cred că doamna Sargentini a observat că am avut niște prezentări mai uh, sece astăzi. Poate că subiectul nu e foarte suculent, nu e foarte atrăgător, din potrivă, e cam sec, dar să știți că exact ce asta vrem. Să avem un subiect cât mai uh, sec de care să ne ocupăm la Consiliu. Și am cerut tuturor statelor membre să uh, prezintă o listă de obstacole de care se relovesc atunci când încearcă să implementeze sistemul de schimb de informații sau toate măsurile convenite am văzut deja contribuții de la statele membre, după cum v-ați referit și unul dintre dumneavoastră, într-adevăr. Nu utilizăm întotdeauna aceleași articole <clears throat> pentru a face schimb de informații. Nu utilizăm întotdeauna aceleași definiții ca să facem schimb de informații. Nu utilizăm întotdeauna aceleași instrumente. Și acestea sunt obstacolele de care ne lovim când încercăm să contracarăm uh, planurile teroriste. Asta încercăm să facem. Și deci, ce facem în momentul actual? Să propunem un sistem și la Consiliul Informal și la ședințele de experți avem o listă și să dăm instrucțiuni și o, să avem un schimb de informații standardizat. Dacă există întrebări suplimentare din partea lui Judith, o singură întrebare suplimentară. Domnule președinte, nu vreau să fiu lipsită de prietenie. Am zis seg, n-am zis plicticos, dar în fine, poate prima dată că veniți în comisie, dar noi tot cerem claritate de mai mult de un an și ce ni se dă sunt informații care spun să colectăm, să conectăm, să controlăm căi de urmat și bune practici. Noi am vrea să ne spuneți clar uh, să puneți punctul pe ei. Ce nu merge bine? Nu să-mi spuneți că te mai ține o ședință peste două săptămâni. Noi vrem detalii, asta vrem. Diverse intervenții fără microfon. Then we're wasting my time. Deci nu mă face să îmi pierd vremea aici. Please, în mod excepțional, un aspect. Acum nu mai e plicticos, nu mai e sec, nu e așa? Vă rog să mă scuzați. Am permis în mod excepțional să reveniți. Dacă vreți să reveniți, bine. Dacă vreți să reacționați la intervenția doamnei Sargentini, da, sigur că vreau să-i răspund doamnei Sargentini, dar întregii comisii, într-o fază ulterioară a președinției. Suntem în faza de început a președinției și am văzut aceleași obstacole ca și dumneavoastră ce trebuie să facem pe durata președinției, să propunem soluții, să rezolvăm aceste probleme. Asta intenționăm să facem. Poate că ar fi trebuit să facă mai devreme, poate că da, dar asta e altă problemă. Noi acum avem președinția, acum putem uh, schimba lucrurile, să avem acele detalii pe masă și vrem să ne ocupăm și să propunem lista de instrucțiuni, după cum am spus, să aliniem practicile. E o prioritate deosebită pentru noi. Eu n-am deocamdată lista de obstacole. Asta ne-am propus să realizăm uh, pe durata președinției și, după cum am spus, președinția ar dori să revină ulterior pe durata președinției, să vă raporteze mai amănunțit, să vedem dacă am reușit sau nu să facem uh, progres. Asta e o promisiune pe care vă fac. Pentru că, după cum vă spuneam, vrem să propunem un set de instrucțiuni ca să ne aliniem practicile. Asta am început să facem. Și trebuie să țineți minte că există diverse niveluri de schimb de informații. La nivel național, fie informații confidențiale, fie la organele de aplicare a legii, la nivelul intraeuropean și la nivel interguvernamental, după cum am discutat, <clears throat> și între țările europene și țările terțe. La toate aceste niveluri ne vom uita să vedem unde sunt obstacolele și cum putem să le eliminăm. Dacă mă întrebați sau ne cere să ne ocupăm de problema controlului, a supravegherii. La cele trei niveluri Multe dintre regimurile de supraveghere sunt la nivel național prin diverse comitete. În arena europeană ne-am propus ca aceste comitete să discute între ele și să vină cu cele mai bune practici, să învețe unei de la alții, să îmbunătățească controlul și supravegherea, în special la nivel național. În al treilea rând, S-au pus diverse întrebări despre radicalizare și cum încercăm să contracarăm această chestiune la Consiliu. Într-adevăr, există hotspoturi și practici mai puțin bune pe acolo. Ce încercăm la Consiliul Neoficial, să invităm un primar să ne vorbească despre practicile din oraș. Primarul din uh, Haga un oraș unde au mulți uh, ani de experiență de contracărare a radicalizării. Să ne spună deschis și cinstit uh, care sunt problemele de care se lovește și ce face să le rezolve. Vom include și alte state membre să ne dea exemple de bune practici de la nivelul uh, localităților. Acolo credem că are loc radicalizarea, extremismul violent, acolo trebuie contracarate și rețeaua de sensibilizare și centrul de excelență privind radicalizarea. Acest centru dispune de multe informații despre bunele practici, poate să dea un ajutor concret și e sprijinit ferm de Comisia Europeană și dăm acestui centru de excelență RAND la Consiliu să prezinte ce poate să facă, cum să se întâlnească, să ajute localitățile, municipalitățile, pentru că la nivel local credem că trebuie concentrate multe dintre eforturile noastre. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Următorul vorbitor. Mulțumesc. O să încerc să vă dau informații și să răspund la câteva întrebări. That are uh, governed by the same Suntem și noi caracterizați de aceeași frustrare. Avem mai multe sisteme de informații care funcționează, dar nu sunt pe deplin exploatate. Din acest punct de vedere, Comisia Europeană este într totul de acord cu părerile Comisiei dumneavoastră parlamentare. Acesta a fost mesajul nostru și la agenda europeană privind securitatea a fost și subiectul uh, intervenției politice a prim vicepreședintelui Comisiei, domnul Timmermans. Domnul Depre a menționat SLTD, documentele pierdute și furate de călătorie, s-a spus de bună dreptate că nu i-a exploatat sistemul pe deplin și avem probleme și cu statele membre care nu alimentează bine sistemul acesta SLTD și alte țări în care documentele de călătorie au fost pierdute sau furate nu furnizează aceste informații. Aceasta e principala îngrijorare recentă cu pașapoarte pierdute și furate din țări de origine ale unora dintre teroriști. Uh, asta s-a identificat ca problema recentă. Și Interpolul, dar și Comisia depune eforturi cu țările terțe, le presează în dialogul politic să se asigure că informații cu privire la pașapoarte furate sau pierdute în Siria sau în Irak sunt introduse în baza de date de la Interpol. Ați menționat și legătura cu sistemul de informație al Interpol și aveți dreptate că poliția de frontieră nu are acces sistematic la sistemul de informație Europol. Pe de altă parte, Europol are acces la sistemul SIS, la mai multe alerte referitoare la arestări, la controle discrete și specifice și alerte legate de obiecte. Europol are dreptul să utilizeze aceste date prin verificări încrucișate cu propriile baze de date. Suntem gata să evaluăm dacă Europolul are nevoie de mai mult sau mai multe accese. Comisia va prezenta în aprilie anul curent un raport în legătură cu evaluarea generală a sistemului SIS și cred că toate elementele menționate de dumneavoastră uh, vor fi uh, avute în vedere în acel context. Doamna Holmeier a vorbit despre interoperabilitate. Probabil că e cea mai mare provocare cu care ne confruntăm în săptămânile și lunile care vin și sunt sigur că ați luat notă de declarația politică dată de reprezentantul Comisiei la nivel politic și anume că acesta este subiectul nostru de discuție, nu doar de activitate. Într-o situație ideală, fiecare granicer sau polițist de la frontieră ar trebui să aibă acces imediat, concomitent la SIS și la SLTD pentru a avea un dublu control al informațiilor. Asta am pus pe agenda de securitate, asta propunem statelor membre să discute la Amsterdam pe 25, după părerea mea, va fi esențial. Suntem gata să ajutăm și financiar statele membre să ne asigurăm cu adevărată provocare, care e cea de a echipa fiecare post de la frontieră, fiecare grănicer cu acest sistem de informații, se face cât de curând posibil. Domnul Lopez Aguilar a menționat cursuri specifice, articolul 222, pot să vă spun că cu abilitățile limitate ale unității CEPOL de la Budapesta s-a ocupat și de asta un curs în programa de învățământ specific în legătură cu articolul 222. Aș invita la precauție pentru că acesta e invocat de statele membre în caz de dezastre naturale sau provocate de om sau de acte teroriste. Dar probabil că nu e instrumentul cel mai adecvat în această situație și în orice caz e lăsat la discreția statelor membre care sunt uh, supuse atacului. Sunt alte aranjamente la Consiliu, cum ar fi mecanismul de reacție integrată utilizat acum în criza refugiaților pe care poate să le activeze președinția pentru a reuni toți diversi actori pentru a fi operaționale, după cum se întâmplă în actuala criză cu refugiații. Doamna Ferrara a menționat Siena și dădeam din cap alături de rob pentru că aveți dreptate. Și aceasta e poziția comisiei, de asemenea, agenda securității Siena ar trebui pe deplin exploatată, ar trebui să devină rețeaua obișnuită pentru schimburi, ceea ce ar însemna că fiecare stat membru să utilizeze același sistem de informații pentru schimbul de informații. Deci, cu siguranță că sprijinim și utilizăm eforturile și fondurile noastre ca să presăm statele membre să facă asta în legătură cu afirmațiile legate de criminalitate organizată ca non-prioritate. Uitându-ne la ce poate să vă spună mai mult Rob, ciclul de politică e un instrument foarte important la dispoziția statelor membre. Sunt nouă priorități și toate intră în uh, cadrul crimei organizate. Europol a primit resurse financiare suplimentare să ajute statele membre până la 9 milioane să implementeze. Deci este o prioritate, cu siguranță este pentru comisie, după cum știți, a doua prioritate pe agenda europeană privind securitatea. În fine, uh, pentru domnul președinte, prim, prim funcționează. Funcționează pentru cei care îl utilizează. Ideea este că nu toată lumea utilizează procedura prim. Comisarul a menționat dimineața acest lucru. Disponibilitatea comisiei acum că avem puterile după 1 decembrie 2014 de a invita statele membre. Avem puterile de a implementa pe deplin. Acum ne uităm la posibilități concrete de a acționa față de acele state membre care continuă să nu utilizeze un sistem care s-a dovedit eficace în domenia amprentelor digitale, al DNA-ului și al altor elemente. Mulțumesc. Very much. I um, just wanted to ask uh, Rob Wainwright if he wanted to add anything. Uh, Vreți să mai adăugați ceva? Dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări și trecem acum la următorul punct. Nu știu dacă domnul O'Connell și Rob vor rămâne alături de noi. Still here also. You're more, more than welcome to, to stay. Sunteți uh, invitații noștri, puteți rămâne dacă doriți. Bun, trecem la punctul 17, prezentarea noului centru antiterorism european făcută de Rob Wainwright. Mulțumesc, domnule președinte. Un an nou bun tuturor colegilor din această comisie o să încep prin a face legătură cu ultima discuție care a avut loc cu privire la partajarea de informații, pentru că Europolul are un rol important de jucat, cum ați constatat și dumneavoastră, în ceea ce privește facilitarea îmbunătățirilor. Și avem experiență în ceea ce privește problemele din acest domeniu. Și o să încerc să răspund întrebărilor puse de doamna Sargentini cu privire la probleme. Din câte știu eu, cel puțin în domeniul terorismului, problema rezultă din complexitatea acestui mediu. Nu vreau să vin cu o listă lungă de scuze, însă se constată un număr mare de agenții implicate în colectarea de informații în domeniul contraterorismului din Europa. Toate au Uh, întrebarea este de cât timp este nevoie pentru a colecta aceste informații, cu cine le, putem, le pot partaja în siguranță și cum să le garantăm din perspectiva protecției datelor securității datelor. Un număr mare de date, de baze de date în statele membre cu structuri tehnice diferite, despre interoperabilitate am vorbit deja și la toate astea se adaugă și nivelul ridicat de sensibilitate în ceea ce privește aceste date, precum și restricții juridice importante în ceea ce privește protecția datelor și, în încheiere, și un nivel ridicat de ambiguitate a informațiilor. Există imagini fragmentate, adesea cei care devin teroriști implicați în atacuri teroriste nu erau cunoscuți uh, ca atare sau doar în parte, se știau lucruri despre acest suspect ce trebuie să facem la nivel european în acest sens este să încercăm să reducem complexitatea situației, oferind un sistem, o arhitectură a sistemului mai coerentă. Pentru asta e nevoie de e nevoie de consolidarea de încredere și de un set de procese politice, care, de procese de strategii care se aplică la nivel european, așa cum a spus Luigi. Deocamdată nu avem același nivel de maturitate în ceea ce privește terorismul, dintr-o serie de motive. Deci, nu avem încă o coerență a strategiilor și în ceea ce privește coerența operațională, asta depinde foarte mult de uh, construirea acestei încrederi de care este nevoie. Ministrii susținuți de Parlament au hotărât ca Europolul să aibă un centru contraterorism în cadrul său pentru a îmbunătăți nivelul de schimb de informații. Lucrurile nu sunt doar la nivel teoretic, ci s-a trecut și la implementare și lucrurile s-au îmbunătățit destul de mult și așa cred că este destul de clar. Cu un an în urmă, punctul focal pentru călători din Europol avea un număr redus de înregistrări și la un an după, la scurt timp după atacul de la Paris, uh, s-a ajuns de la 3.000 la 70.000 de înregistrări și multe dintre ele vin din bază de date Interpol. Felicit Interpolul pentru că este un paractiv uh, inter activ și ajută Europolul la protecția intereselor UE. Aceste informații nu se referă neapărat la luptători străini confirmați. Nu spun că avem deja 17.000 de luptători străini confirmați în Europa, dar avem o bază de date extinsă de suspecți și asociați și luptători străini confirmați incluși în această bază de date, care este una foarte consistentă. Avem o platformă specială de contraterorism în rețeaua Siena, care este principalul nostru sistem de informații care conectează 500 de agenții din Europa care se ocupă de combaterea terorismului și acum are o parte specială pentru autoritățile care se ocupă de activități contrateroriste. În noiembrie am reușit să convingem 14 state membre să înființeze sau să stabilească această legătură directă între Europol și autoritățile contra terorism. Acum avem deja aproape 25 de state membre și în curând se vor arătura toate cele 28. Deci lucrurile evoluează, iată, crește nivelul de încredere și statele membre se angajează să sprijine mai bine decât înainte Uh, eforturile antiterorisme, cel puțin în ceea ce privește partea ce ține de Europol, pentru că Europa să aibă un răspuns mai coerent în ceea ce privește partajarea de informații. Sigur că partea ce ține de informații încă nu este completă și în momentul de față prioritatea este să se construiască o punte de comunicare mai fiabilă între activitățile Europolului care țin de poliție și cele care țin de serviciile de informații secrete. Aceste informații uh, sunt deja destul de solide, dar uh, ideea este să încercăm să vedem unde se pot îmbunătăți lucrurile. Și sigur că există discuții în derulare în acest sens. În ceea ce privește nivelul crescut de încredere la nivelul comunității contrateroriste, este extrem de clar, mai ales în reacția Franței și a Belgiei la ce s-a întâmplat în noiembrie, mai ales în ceea ce privește decizia proactivă a Franței de a partaja cu Europolul uh, părți întregi din cazul respectiv. Acesta a fost un moment semnificativ care a dus, arată maturizarea activității Europolului. E pentru prima dată că Europolul a fost invitat să joace un rol esențial în a ajuta la rezolvarea unor cazuri așa de grave din Europa. Au fost primite 2,7 terabyte de date de la autoritățile franceze. Există peste 60 de ofițeri care se ocupă de asta. Avem uh, zeci de rapoarte care au dus la identificări în sistemele noastre ale suspecților implicați. Am emis sute de rapoarte de informații financiare pe baza dispozițiilor din programul TFTP și așa mai departe. Și în prezent am creat o echipă specială de 30 de analiști și specialiști care lucrează non-stop pentru a analiza toate datele sub mandatul și conducerea procurorilor din Franța, din cazul respectiv. Și asta este important pentru că e vorba de un caz semnificativ care ilustrează uh, Uh, amenințările cu care ne confruntăm în Europa. Aflăm tot mai multe lucruri despre caz pentru a ajuta investigatorii belgieni și francezi să rezolve cazul și, de asemenea, aflăm informații și cu privire la dimensiunile europene extinse implicate în uh, activitățile ce s-au întâmplat dinaintea acelui trist eveniment. Anul acesta am lansat acest centru antiterorism și asta prin implicarea într-un caz așa de important. Și cred că acest lucru ne arată cum se vor desfășura lucrurile pe viitor. ECTC a fost creat din ambiția pe care o avem cu toții de a deveni o piatră de temelie a eforturilor europene de combatere a contraterorismului. Știți care este cadrul strategic în care ne situăm? În aprilie anul trecut Comisia a menționat și-a, intenț- și-a afirmat intențiile care apoi au fost consolidate în strategia pentru 2015-2020, cum am spus, imediat după atacurile din Paris, Consiliul JAI a reafirmat încă o dată importanța noului Centru European Antiterorist și a cerut să fie înființat de la 1 ianuarie, ceea ce s-a și întâmplat, și a cerut ca ECTC să se axeze pe partajarea de informații și cooperarea operațională, mai ales în ceea ce privește combaterea luptătorilor străini. A cerut statelor membre să detașeze experți antiterorici la acest centru, astfel încât să avem o unitate pentru investigații transfrontaliere care să răspundă rapid în cazul viitoarelor atacuri și uh, a cerut comisiei să se asigure că noul centru este echipat cu resursele necesare. Sunt recunoscător pentru sprijinul acordat în mod consistent de Parlamentul European și de Comisia dumneavoastră activității Europol în general, în ceea ce privește contraterorismul și în special pentru înființarea ECTC, care s-a menționat și în raportul datii din noiembrie 2015 și în special aș vrea să vă mulțumesc și pentru că ați solicitat creșterea finanțării, având în vedere creșterea personalului. Vreau de asemenea să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru rolul jucat în finalizarea propunerii pentru nou regulament Europol, pentru că aici sunt conținute multe elemente în ceea ce privește unitatea de internet, de exemplu, care sunt esențiale pentru funcționarea cu succes a ECTC în viitor. În ceea ce privește lansarea centrului, va avea loc această lună, odată cu Consiliul informal se bazează pe cadrul de reglementare Europol și pe structura organizațională, va fi adaptat, sigur, în funcție de evoluția nevoilor statelor membre pentru a funcționa pe baza noului regulament și cred că asimilarea capacităților existente în acest nou centru și înființarea ceea ce se numește Centrul European Antiterorism pentru prima dată reprezintă deja o evoluție strategică importantă pentru lupta Uniunii Europene împotriva terorismului. Pe lângă activitățile desfășurate de Europol în acest domeniu, vor exista și alte noi măsuri care sunt uh, dezvoltate în momentul de față. Am vorbit despre unitatea de informații Europol, și aceasta va face parte din nou unitate. Am vorbit despre accentul pus pe informații, de partajarea informațiilor confidențiale în sistemul Siena, care va fi o parte importantă a noi activități a unității. În ceea ce privește finanțarea activității teroriste, fuzionarea dintre Europol și FIU luna aceasta va crește capacitatea noastră de a sprijini statelor membre în monitorizarea fluxului uh, finanțării teroriștilor. Iată deci că lucrurile evoluează și reușim să ne adaptăm la evenimentele uh, cu care ne confruntăm, la atacurile teroriste și la noile oportunități care apar de a lucra cu partenerii noștri din statele membre în, într-un cadru de încredere reciprocă și Europolul se va asigura că va duce mai departe acest nivel de încredere oferând statelor membre asistență operațională, astfel încât să putem ca ECTC să devină succesul pe care ne-l dorim cu toții. Și o ultimă observație din partea mea, aș vrea să cer toate statelor membre să uh, Uh, răspundă cererii de detașare de experți către acest nou centru. Franța a făcut acest lucru, alte state membre se pregătesc să o facă, dacă nu mă înșel, sperăm să ajungem um, la același succes cu criminalitatea, infracționalitatea cibernetică. Avem o echipă operațională mixtă la care participă statele membre și care are rezultate foarte bune. și sperăm să se întâmple același lucru și în ceea ce privește operațiunile antiteroriste anul acesta. Prin urmare, domnule președinte și dragi colegi, în concluzie vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul acordat pentru înființarea ECTC. Suntem doar în prima săptămână de existență, așa că deocamdată nu vă pot uh, raporta prea multe cu privire la rezultatele operaționale, cu excepția activității pe care o dezvoltăm în mod constat constant um, cu privire la incidentele din noiembrie anul trecut. Mulțumesc și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Mulțumesc, Rob. Evident că avem o legătură instituțională solidă și de durată cu Europolul, deci este important să veniți și să ne vorbiți despre lansarea ECTC. De aceea vă și mulțumim. Aveți și o pagină de internet unde putem afla informații, dar sigur că lucrurile sunt mult mai complexe și dacă nu ești specialist e dificil să înțelegi care e diferența față de Europol. Europol. Ideea fiind să încercăm să înțelegem cum stau lucrurile. Sperăm că acesta să fie un început de relație cu această nouă organizație pentru că um, se spune că nu trebuie să avem doar relații bugetare și instituționale, ci și practice și exact asta se întâmplă și este o mândrie pentru noi. Nu vrem să pierdem uh, legătura cu această nouă unitate. Gerard pre pentru început. Da, domnule președinte. Întâi de toate, aș vrea să-i mulțumesc directorului Europol pentru cuvintele amabile adresate nouă. Rar se întâmplă să ni se mulțumească pentru ceea ce facem în ceea ce privește consolidarea personalului și a mijloacelor, deci vă mulțumim, apreciem, încercăm în orice caz să ajutăm agenția dumneavoastră și misiunea sa. Bun, acum am două întrebări concrete. Ați spus că obiectivul Centrului Antiterorism este să îmbunătățească schimbul de informații, pe lângă schimbul de informații între diferitele statele membre și cu alte sisteme care pot ajuta la lupta împotriva terorismului, mă gândesc. Asta ați spus, nu? Îmbunătățirea schimbului de informații. Acesta a spus că este obiectivul esențial al centrului. În articolul 41 din decizia Consiliului privind înființarea și funcționarea ECTC, articolul 41 există un paragraf pe care îl citesc. Europolul trebuie să se abțină de la colectarea părților SIS-2 la un sistem informatizat de colectarea datelor um, exploatat de Europol trebuie să se abțină, deci nu se cere consolidarea, se spune acest gen de informații nu poate să aibă loc în mod automat. Aveți posibilitatea însă să cereți asta punctual. Ați spus 7.000 de nume în data, 17.000 de nume în baza de date. Sunt toate semnalate în SIS-2? Ați verificat acest lucru? Puteți verifica acest lucru? Aș vrea să știu ce răspuns aveți. În câte cazuri ați solicitat informații suplimentare SIS-2 pentru 17.000 de cazuri? Ați făcut-o sau ați, puteți verifica dacă sunt în SIS-2? Pentru că dacă aveți inter- informațiile, dacă la trecerea frontierei știți că o persoană este semnată în SIS-2, la ce vă servește? E o chestiune care mă... E o întrebare la care aș vrea foarte mult să am răspunsul. 2. Am explicat care sunt motivele pentru care nu am putut uh, să-l prindem pe Abdesalam când a intrat din Franța în Belgia. Pentru că fusese semnalat în cadrul 363. Nu o să intru în detalii tehnice, să nu plictic pe, să pe nimeni, dar e vorba de informații transmise de serviciile de informații care nu circulă prin punctele siren și serviciile de poliție nu au acces la aceste informații. Nu credeți că în cazul misiunilor dumneavoastră ar trebui să se spună că în toate cazurile 363 trebuie să transmitem automat informațiile centrului dumneavoastră? Oare Există 500 de agenți de mm, informații uh, în întreaga Europa. Agenți de informații. Mi se pare o expresie importantă și rar întâlnită, având în vedere că informațiile nu fac parte din competența Uniunii. Da, bun, asta nu contează așa de mult. Întrebările pe care le am uh, se referă la articolul 41 ar trebui să-i schimbăm formularea sau să le eliminăm și în ceea ce privește 363 aș vrea să știu dacă sunteți de acord că informațiile trebuie să fie transmise sistematic centrelor antiterorism centrului antiterorist care a fost creat și căruia ei doresc uh, o activitate cât mai eficientă. Monica Holma și apoi Tereza Monica. Um, În primul rând, felicitări din toată inima uh, pentru, dezvol- pentru evoluțiile pozitive din ultimii ani de la Europol. Am o întrebare care seamănă cu una din întrebările domnului Dupre. Dupre. Vreau să ne spuneți care sunt problemele pe care le vedeți dumneavoastră în calea schimbului adecvat de date există niște obstacole de natură juridică, există niște egoisme naționale, există lipsă de încredere. Care sunt motivele pentru un schimb insuficient de date? Având în vedere că trebuie să avem oarecare celeritate uh, în acest schimb de date. Deci sunt uh, dificultăți din partea statelor membre, sunt dificultăți tehnice cu care vă confruntați. Poate că puteți să ne dați mai multe detalii în acest uh, sens și care ar fi sprijinul pe care îl așteptați din partea noastră pentru a putea să mergeți înainte. Mulțumesc, Tereza. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc uh, colegului care ne-a făcut prezentarea și tuturor celor care intervin. Azi dimineață am avut comisarul Avramopoulos care ne-a spus că lupta împotriva terorismului este una dintre prioritățile comisiei. Mă bucur, n-are cum să fie altfel, dar mă întristez să constat că toate aceste priorități funcționează doar în urma atentatelor. Sunt aici de aproape șapte ani și am constatat de-a lungul timpului că lăsăm jos garda ori de câte ori uh, opinia publică nu ne urmărește. Nu doar la nivelul Comisiei și Consiliului, ci și în Parlamentul European. Avem instrumente, există multe lucruri care pot fi făcute și e trist că a trebuit să se producă atentatul de la Paris ca să ne trezească și care să punem lucrurile în mișcare, pentru că terorismul exista, amenințările acestea existau de mult. Domnule Robin și domnule Wainwright, ați spus că adesea informațiile pot fi un pic ambigue și să nu se știe exact ce e cu ele. În multe cazuri, problema este să se diferențieze între când avem de-a face cu un fanatic sau când această persoană, acea persoană ar putea să treacă cu adevărat la acțiune. Există o demarcare foarte subtilă între aceste două etape și aș vrea să știu dacă o puteți detecta, pentru E foarte greu de constatat uh, dacă avem de-a face cu o persoană fanatică sau nu, dacă se va trece concret la acte teroriste, pentru că mulți fac declarații pe internet. Cum se pot uh, clarifica lucrurile aici? Ne-ar plăcea să ne oferiți o pistă. Și aș vrea să știu dacă această activitate de prevenire, care este extrem de avansată în Europa, protecția, prevenția victimelor cum se asigură ea în afara Europei? Pentru că majoritatea atentatelor au loc în afara um, Europei, ați văzut în Istanbul, dar victimele au fost uh, din Germania, din Spania și așa mai departe. Și în Jakarta, când avea loc atentatul, probabil că erau cetățeni europeni victime. Nu știu, dar bănuiesc. Putea fi oricine acolo, oricine dintre noi care să fi călătorit acolo. Călătorit acolo cum se face diferențierea între prevenire și schimbul de informații și colaborarea cu statele externe, statele terțe. Cred că e dificil să faceți acest lucru, dar și acolo, și în exterior, trebuie să încercăm să protejăm cetățenii europeni. Mulțumesc! Judith, please. Judith. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult uh, domnului Wright, care cel puțin răspunde la întrebări. Înțeleg foarte bine că nu suntem uh, în spatele ușilor închise și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Apreciez foarte mult acest lucru și este foarte bine că ne explicați uh, modul dumneavoastră de cooperare. Este o formă de politețe până la urmă. Sunt uh, definiții diferite ale securității interne uh, și asta e o problemă serioasă și înțelegem că diversele servicii de siguranță acționează diferit. Dar de ce nu înțeleg acestea care sunt chestiunile arzătoare pentru securitatea europeană. De ce se opresc la granițele proprii și uh, vor să primească informații, primesc cu bucurie informații, dar nu prea vor să dea informații. Este atmosfera asta de târguială, dacă îți dau o informație pe gratis, data viitoare nu va mai trebui să negociez um, um, capăt o informație. Deci, asta este de fapt o problemă majoră, un pericol major pentru siguranța în Europa. Și mă gândesc și la spionajele, uh, acțiunile de spionaj și de uh, ascultarea a telefoanelor în Hamburg, de exemplu. Deci nu erau a, ascultați cetățenii noștri, ci alții. Deci trebuie să ne asigurăm că centrul dumneavoastră pentru antiterorism înțelege foarte bine ce are de făcut și anume să apere securitatea internă europeană, că dacă nu înțelegem uh, acest lucru. Fiecare serviciu face ce crede el la el acasă și o să continue târguiala asta. Jihadiștii uh, erau pe listele de urmăriți ale unei agenții de securitate sau alta, numai că nu ni s-a spus despre ei. Uh, muzeul, incidentul de la muzeul de aici din Bruxelles, incidentul din Amsterdam, fie, despre fiecare dintre uh, făptașii ăștia se știa și nu accept să mi se răspundă că în, serviciile încă încercau să deslege enigma. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte Ana. Întrebarea mea este dacă ați observat vreo schimbare culturală, ca să zic așa, în comunitatea serviciilor de securitate la nivel uh, național. Și nu vorbesc despre agențiile pentru siguranță internă, vorbesc de cele care trebuie să aibă o abordare holistică atât a securității pe plan intern, cât și a securității externe, pentru că dacă nu cooperează agențiile, nu o să funcționeze sistemul. Uitați care sunt consecințele uh, și mă întreb dacă învață din consecințele astea pe care le tragem acum. Pentru că dacă nu se schimbă cultura aceasta, nu uh, reușim să schimbăm nici consecințele. Uh, Rob, am să pun o întrebare Apropo de soldații la care se referea domnul Depre acum câțiva ani în uh, raportul său, uh, Nu știu dacă în prezentarea dumneavoastră uh, ați spus cum uh, veți iniția activitatea. Adică e o întrebare pe care pot să o pun la momentul acesta? deci îmi permiteți să vă întreb că eu cred că este o întrebare pe care vor mai mult să o pună. Am vrea să știm exact cum va funcționa acest centru Mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, la întrebarea domnului Depre, uh, foarte informată de altfel uh, în privința sistemului Schengen. Știu că sunteți expert în această privință. Aveți dreptate. Sunt niște restricții actualmente în ceea ce privește accesul Europol la sistemul de informații Schengen. Nu avem acces uh, la fiecare caz în parte avem doar posibilitatea uh, specială de a notifica uh, un anumit caz și apoi <clears throat> se poate verifica în SIS. Asta înseamnă că nu avem acces pur și simplu, nu putem să căutăm noi uh, toate înregistrările în SIS în ceea ce privește terorismul concluziile Consiliului după atacurile de la Paris, de fapt, făceau apel la Comisie să schimbe acest lucru și sper să se modifice chestia asta. Ca pe viitor să avem această posibilitate și aștept cu interes posibilele propuneri și cred că este important să ne asigurăm că există o interoperabilitate între două dintre cele mai importante, cele mai semnificative seturi de date pe care le avem în UE în ceea ce privește antiterorismul SIS și datele de bază, bazele de datele Europol, care acum cu noul centru vor avea un rol și mai bine marcat. Nu toate uh, numele pe care le avem noi sunt înregistrate în SIS pentru că nu toți sunt luptători străini confirmați, sunt și contacte, persoane de contact, uh, persoane asociate cu acești luptători. Deci, dacă vreți, avem uh, standarde de protecție a datelor mult mai severe și avem niște seturi de date mult mai ample care să ne ajute să facem analiza necesară uh, deci sunt niște diferențe majore între sistemele noastre de date și SIS. Dacă se poate face un transfer automat a tuturor înregistrărilor teroriștilor din SIS în, Euro, în sistemul Europol, nu poate fi automat pentru că statele membre sunt posesoarele acestor date și ele trebuie să-și dea acordul. Dar teoretic vorbind, s-ar, ar trebui să se întâmple așa, pentru că dacă un stat membru decide că este satisfăcut și poate să partajeze date în sistem, într-un sistem cum este SIS, atunci nu ar fi, nu l-ar împiedica nimic să partajeze aceleași date în sistemul nostru. Deci, statele membre trebuie să ia această decizie. Și m-a întrebat doamna Holmeier care sunt problemele în, care stau în calea schimbului de informații. Nu sunt probleme de natură juridică, nu sunt probleme de natură tehnică. Este o oarecare sensibilitate uh, a administrațiilor naționale în ceea ce privește datele legate de terorism. De exemplu, sunt surse care trebuie foarte bine apărate și nu m-aș aștepta ca toate datele pe care le dețin agențiile de securitate din fiecare stat membru să fie uh, automat uh, aplodate într-un sistem european. Sunt diferențe culturale uh, apropo de cât, câtă informație poți să partajezi în mod confortabil uh, cu Europol, deci variază foarte mult gradul de toleranță al statelor membre în această privință. Na, trebuie să avem un standard comun de încredere și de transmitere a datelor. Acum, în ceea ce privește observația domnului Sargentini și domnului Gomez, da, v-am spus deja care sunt cifrele și modificarea, schimbarea esențială ține de incidentele de la Paris. Acum așteptăm îmbunătățirile. Dacă există o cultură a târguielii, a negocierilor, nu sunt foarte sigur și nu vreau să îmi critic colegii din serviciile secrete, că până la urma urmei ei cred că au cea mai grea sarcină din Europa. Uh, trebuie să acopere situații multiple în momente diferite. Este foarte, foarte greu să facă față provocărilor și deja au decis și au acceptat că este nevoie să crească nivelul de uh, partajare a informațiilor în cadrul, în, între serviciile de informații, în primul rând astfel încât să combată terorismul în mod mai eficient. Deci nu vorbim că, nu putem spune că este complet absent schimbul de informații. Și nu pot nici să vorbesc eu numele uh, comunității serviciilor secrete, că nu le cunosc foarte bine. Dar se vede un nivel mai mare de încredere și uh, deschidere la cooperare în această comunitate a serviciilor. Acum trebuie să avem informația partajată și cu serviciile de poliție și asta este de fapt, acesta este pasul esențial pe care trebuie să-l facem. Pentru că știind, știm că sunt unele uh, legături ale teroriștilor cu uh, persoane uh, din domeniul infracțional. Și în ceea ce privește personalul, am, uh, era să uit tocmai întrebarea domnului președinte, am avem în acest moment 20-25 de uh, persoane angajate permanent, uh, uh, analiști de date și în total 40 de persoane care va, număr care va crește și ne-ar mai trebui 10-15 analiști uh, este inclusă această cifră în solicitarea de buget pe care am făcut-o către Consiliu. Sigur, e, sunt timpuri grele, vremuri grele și vom vedea ce căpătăm ca buget. Și vă voi informa în scris în uh, legătură cu structura uh, ce se va contura în următoarele luni. Mulțumesc foarte mult! Stimați colegi, vă mulțumesc pentru interesul arătat. Știu că a fost o zi plină și lungă și le mulțumesc colegilor care au rămas în sală și au adresat întrebări. Vreau să mulțumesc domnului Connell în mod special pentru faptul că v-ați făcut timp să veniți uh, în comisia noastră. Știm că aveți mult, mult de lucru și mulțumim și președinției neerlandeze pentru răspunsurile la întrebările pe care le-am uh, adresat. Vă mulțumim și sperăm că veți mai veni uh, la noi și vom trece acum la restul punctelor de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult invitațiilor! colleagues, I know um, some colleagues will have... Stimați colegi, știu că unii dintre dumneavoastră trebuie să ajungă la avion, la aeroport. Așa că continuăm cu ordinea de zi. Deci avem uh, o întrebare, o solicitare de răspuns scris din partea comisiei adresată de către domnul Gerard Depre legată de schimbul de date personale între Europol, Frontex și alte organizații UE. Uh, este vorba de un schimb de vederi în conformitate cu uh, articolul 130.4 din regulile de procedură. Am să dau mai întâi cuvântul domnului Depre ca să ne lămurească ce întrebare a adresat și dacă avem timp și altor membri și apoi am să rog comisia să răspundă. Gerard, vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să rețin foarte mult comisia cu întrebarea aceasta. Sper că Comisia Europeană va răspunde în termenul stabilit. Problema e foarte simplă. Uh, în cadrul hotspoturilor care sunt instalate în acest moment. E prevăzută existența mai multor agenți, reprezentanți Europol, Frontex și așa mai departe, care trebuie împreună cu autoritățile naționale să înregistreze și să amprenteze migranții. Pentru, și printre altele să uh, combată rețelele de uh, călăuze schimbul de informații prevăzut de comisie uh, trebuie să se bazeze pe un acord uh, operațional în ceea ce privește schimbul de date în cadrul uh, operațiunilor de combatere a criminalității transfrontaliere. Și la finalul lunii noiembrie, în baza acestei uh, decizii se spune că schimbul de informații poate începe din, uh, ianu- din ianuarie 2016. Acest protocol de acord între Europol și Frontex uh, are, a avut loc, deci o chestiune pur factuală și 2. Ce mă interesează personal, care este temeiul juridic uh, pentru schimbul de date cu caracter personal, dacă s-a organizat acest aspect. Deci, acestea sunt întrebările mele adresate Comisiei. Okay, so we, we go to Mr. Sureka and as... Um... Trecem acum la doamna Reca. pentru că dacă nu se răspunde în timp de șase săptămâni din partea comisiei, o să punem pe agenda. Uh, deci, domnul care reprezintă dacă poate să răspundă. Mulțumesc, o să schimb uh, scaunul, tot mie îmi vine, îmi vine sarcina. Pot să răspund uh, pozitiv domnului Depre, pentru că Europol și Frontex au semnat un astfel de acord în marginea Consiliului Joi pe 4 decembrie după cum ați menționat, după discuții foarte îndelungate, mai ales în legătură cu protecția datelor, în deplină consultare cu Organismul European de Protecție a Datelor, baza generală pentru schimbul de date cu caracter personal între organismele europene e acoperit de regulamentul 45 din 2001 sau dispoziții specifice în actul eh, <clears throat> fondator al organismului cum ar fi decizia Consiliului privind Europol sau cealaltă agenție de resort de deci, schimb, de date, regula de protecție a datelor se poate preciza suplimentar în acordul relevant încheiat între organisme și exact așa stau lucrurile cu acordurile operative de cooperare semnate primul pe 4 decembrie la care supraveghetor european de protecția datelor și organismul comun european au fost consultate în mod uh, cuvenit. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, Luigi. Mm, autorul întrebării a mulțumit. Am o ultimă întrebare, domnule președinte. Mulțumesc pentru răspuns comisie, dar ținând cont de conținut, din ce motiv nu îmi puteți răspunde în scris în termenul prevăzut? Ca să nu mai uh, adăugăm subiecte la agenda noastră și așa foarte încărcată. Și acum, de fapt, nu aștept chiar un răspuns la această întrebare. Chiar mă îngrijorează că Gerard uh, <clears throat> pune întrebările pe care aș fi vrut eu să le pun. Probabil că e o întrebare mai mult retorică, nu vreau să pun sare pe rană pentru Luigi. Asta e scopul dacă e pe agenda. În fine, să discutăm uh, în afara reuniunii. Oricum, vă mulțumim foarte mult. Îți mulțumim, Luigi, pentru că ai venit să ne răspunzi astăzi. Și sper că s-a reținut subiectul. Punctul următor, în ce privește controlul privind uh, achiziția și posesia de arme de DigiGrow și DigiHome uh, prezintă noua propunere de modificare a directivei 91477 cu privire la controlul achiziției și posesiei de arme și apoi raportor domnul Bodil Valero va lua cuvântul pentru un prim schimb de păreri. Mai întâi domnul Delso. Dacă vrea să ia cuvântul și apoi domnul Valero. Domnul Delso mai întâi. Do- dacă doriți să luați cuvânt. Mulțumesc. Nu vă văd că atâta lume intră și iese din sală. Da. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Mă bucur să vin astăzi, deși e un subiect destul de dificil și important. Nu mai trebuie să vă spun eu evenimentele tragice care au avut loc anul trecut, care justifică o propunere a comisiei. <clears throat> Știu că suntem în întârziere, o să încerc să nu mă alungesc cu vorba, să mă refer la aspectele principale ale propunerii. Mai întâi, vreau să clarific un lucru. Desigur că știm că sunt utilizate multe arme pentru scopuri foarte bune, sportive sau dămânătoare. Nu vrem să ne ocupăm de ele, ci vrem să ne ocupăm de situații foarte concrete și importante, utilizarea de arme de foc în acte teroriste sau în acte similare. Ce vrem să facem în propunerea noastră este <clears throat> să realizăm un echilibru între utilizarea legală a armelor și garantarea siguranței europene, care e extrem de importantă. Ce propunem astăzi? Sub rezerva controlului din partea Parlamentului și Consiliului. Propunem o legislație solidă bazată pe studii. S-au efectuat trei studii care s-au discutat cu mulți factori implicați, adică nu e ceva ce am inventat noi de azi pe mâine, ci pe baza unei pregătiri îndelungate. Ce propune? <clears throat> Prim element. Vor fi cinci modificări principale. Primul element. Categoria de arme de foc. Ce propunem în această privință? nu interzicem toate armele de foc semiautomate. Propunem să interzicem două categorii de arme de foc semiautomate pe care le considerăm potențial periculoase. Prima categorie, armele de foc automate transformate în arme de foc semiautomate. unde vedem pericol. Că armele transformate în arme semi-transformate pot fi retransformate în arme automate. Un prim element. Al doilea element în această privință. Armele de foc automate pentru utilizare civilă, dar care seamănă cu unele arme cu mecanism automat. Exemplul e Kalashnikovul semi-automat. Considerăm că astfel de arme și suntem deschiși discuții ce înseamnă ce înseamnă asta că seamănă? Credem că acestea potențial sunt periculoase și trebuie să le examinăm. La discuția prin categoriile de arme de foc ne uităm și la arme de alarmă și de semnalizare <clears throat> care în regulile actuale se pot achiziționa fără niciun fel de formalitate. Dar acele tipuri de arme pot fi transformate relativ ușor în arme de foc reale și propunem că acest tip de instrumente de arme să se supună <clears throat> unei simple declarații. Un al doilea element al propunerii, armele de foc dezactivate. Comisia a adoptat deja un regulament cu privire la dezactivare. <clears throat> E un regulament adoptat pe 18 noiembrie, în care am introdus criterii mai stricte de limitare a riscului de reactivare dar nu putem să excludem cu totul riscul acestei reactivări. Ce propunem prin urmare este că pentru a interzice achiziția celor mai periculoase arme de foc, chiar și după dezactivare. E vorba de așa numita categorie A. Să vă dau un exemplu concret. Un Kalashnikov automat care a fost dezactivat în conformitate cu propunerea noastră ar rămâne în continuare supus interdicției de la achiziționare. Pentru celelalte categorii, armele de foc dezactivate ar putea fi achiziționate persoane private, dar credem în continuare că e nevoie de o declarație ca să putem uh, trasa acele arme. Al treilea element al propunerii, internetul. Poate că n-ați încercat, dar dacă vreți să cumpărați arme de foc pe internet, să știți că e destul de ușor. Nu vă încurajez acum să vă duceți să vă cumpărați, dar să știți că e destul de ușor. Vrem să încercăm să limităm achizițiile de arme de foc uh, pentru persoane private pe internet. Doar prin uh, <clears throat> dealer și brokeri, adică doar armurieri și intermediari, dar vrem ca persoanele private să o facă doar prin armurieri și intermediari. Al patrulea element, um, intermediarii și colecționarii nu se supun deocamdată actuale directive, spre deosebire de armurieri. Ce propunem acum în textul nostru? Ca colecționarii să trebuiască să ceră autorizare în aceleași condiții ca orice persoană privată când vrea să cumpere o armă, când poate să facă acest lucru. Al cincilea și ultim element, schimbul de informații între statele membre. Vedem că nu există suficiente schimburi de informații între statele membre și vrem să încurajăm să forțăm chiar statele membre să introducă un sistem de schimb de informații. Vom examina ce există și cum putem îmbunătăți un astfel de sistem de informații. În concluzie, spune că știm că e un subiect delicat, știm că multă lume din Europa utilizează arme de foc pentru scopuri perfect uh, legale și licite, nu vrem să împiedicăm, dar uh, trebuie să nu ignorăm riscul pentru securitate și sperăm că prin această propunere vom atinge echilibrul între cele două obiective care uneori se bat cap în cap. Mulțumim. Pentru cei care au examinat propunerea, au observat că Comisia de Resort e cea de la piața internă IMCO, dar desigur contextul în care vine sau din care vine justiția și afacerea interne și va fi o raportare către Consiliul JAI. Raportor pentru aviz, domnul Valero, de fapt își asumă mai mult decât raportul, ci și politica și sensul în care merge această propunere. E important ca lumea să-și dea seama de acest aspect. Deși, din punct de vedere legal, IMCO se ocupă și e Comisia de Resort. E destul de complicat, dar acum acesta e avizul nostru și îi dau cuvântul domnului Valero să explice abordarea. Mulțumesc, så mycket, Det här är ett, eh, det är ett väldigt viktigt eh, direktiv som ni är för... Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr o directivă importantă care e inițiată de ceva vreme. Și de când există această propunere de directivă, suntem uh, copleșiți de uh, o droaie de scrisori din partea sportivilor și altor stakeholderi a uh, căror activitate este afectată. Și nu este foarte clar formulat ce vrea comisia, ce arme trebuie să dispară. Acum ați explicat care sunt uh, armele care intră în spectrul de aplicare prima dată când înțelegem acest lucru. Am vorbit uh, cu mai mulți stakeholder și nimeni nu știa despre ce e vorba de fapt. Practic toți spun că din cauza atentatelor de la Paris uh, acest proces a fost uh, accelerat și nu s-a mai făcut o analiză a impactului. Sunt arme de foc automate care sunt asemănătoare cu cele complet automate. Aș vrea însă să știu care este diferența, pentru că tot primesc întrebări în acest sens și care, să știm care sunt armele care intră în sfera de aplicare. Dacă ne-ați putea da o listă, pentru că eu trebuie să redactez un raport în acest sens. Apoi, o chestiune despre care n-am auzit nimic, și anume unele arme, uh, arme de vânătoare, fără niciun fel de restricție juridică, pot fi schimbate în magazin. De exemplu, în Norvegia se poate acest lucru. Și dacă schimbi uh, muniția respectivei arme, poți totuși să omori o persoană cu o astfel de armă de vânătoare. Și mai avem o întrebare. Multe, uh, multe arme sunt însoțite de permis de armă, de portarmă. Acum mă întreb dacă directiva va avea aplicare retroactivă. Deci se aplică și acelor arme care deja au fost achiziționate cu permis de portarmă? pentru că scopul directivei este să ne asigurăm că nu ajung arme pe mâna cui nu trebuie. Și avem nevoie de aceste informații pentru raport. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Valero. O să vă trec pe listă. După ce s-a ținut discursul despre ce ține de competența noastră, e una dintre acele după amiezi în care obosesc Luigi Eventual, dacă îți dau cuvântul după ce dau membrilor, să auzim ce au de spus ceilalți membri și apoi uh, Luigi sau Luigi vrea să intervină acum. Comisia și apoi domnul Lalahova. Luigi, mulțumesc. Nu vă rețin mult. Tocmai din cauza apelului dumneavoastră ca acest dosar să fie văzut din diverse perspective, mi-am permis că vreau să intervin <clears throat> pentru că am uh, avut în comun uh, pregătirea și gestionarea acestei inițiative importante de, cu colegii de la DigiGrow, tocmai să asigurăm echilibrul între piața internă, obiectivul de piață internă și obiectivul de securitate și pot să vă asigur pe toți că nu s-a făcut o distinție de obiective între diverse departamentele comisiei care au lucrat în uh, baza obiectivului legat de agenda de securitate, unde armele de foc, traficul, lupta împotriva acestuia o prioritate. <clears throat> și ne-am uitat îndeaproape când am pregătit această directivă și diverse evaluări de risc și la Europol și în diverse state membre, care se referă nu doar la state membre, ci și la țări. Iată de ce. Împreună cu directiva am propus din nou împreună cu colegii un nou plan de acțiune de combatere a traficului ilicit, arme de foc și explozibile în Uniune și cu țări terțe. Desigur, fără a putea și desigur că o să um, reiau toate punctele dumneavoastră legate de securitate, dar vreau să vă asigur că munca în comun a celor departamente asigură că acela subiect, traficul ilicit e văzut din diverse perspective și multe alte elemente de securitate sunt incluse în această propunere. Vă mulțumesc. Sunt mai mult decât convins că vedeți din ambele perspective și lucrați bine împreună. Ce doream eu să spun că e o situație neobișnuită în care imperativul propunerii în sine venea de la atacurile teroriste. Acesta era contextul și apoi uh, domeniul tradițional ține de Comisia IMCO. Asta doream eu să clarific în legătură cu modul nostru de lucru. Să vedem cine e pe listă. Domnul Halaro. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Cred și sper că suntem de acord cu principiul că orice noi restricții privind drepturile cetățenilor trebuie să fie proporționale și coerente și că ar trebui să te concentreze pe problemele reale. Atacurile teroriste nu ar trebui utilizate drept scuză pentru măsuri care n-au mic de a face cu problema. Sunt elemente în propunerea comisiei care stănesc îngrijorări și o să mă refer la unele dintre ele. Propunerea propune să interzică armele de foc semiautomate care seamănă cu cele automate. În practică, asta ar însemna că anumite arme sportive semiautomate utilizate la tir și în alte discipline. Prima întrebare. Cum puteți stabili în mod obiectiv dacă există o asemănare suficientă sau prea mare între o armă de foc și o alta? În al doilea rând, chiar dacă puteți defini o armă de foc care seamănă cu o armă de foc automată, ce rost are să o interziceți? Astfel de arme <clears throat> sunt foarte rar utilizate în orice fel de infracțiune și după cunoștințele mele nu au fost folosite niciodată pentru atacuri teroriste în Europa. De asemenea, după cum ar trebui să înțelegeți la comisie, puterea unei arme de foc nu depinde de aspectul exterior Singura dată când s-a folosit o pușcă semiautomată în scopuri teroriste a fost în Norvegia, în 2011. Domnul Breivik a folosit uh, o pușcă mini-14, în mod ironic. E una dintre foarte puținele arme de sport semiautomate care chiar nu seamănă cu o armă de atac deloc și deci n-ar fi deloc afectate de interdicția propusă, în timp ce toate, aproape toate celelalte arme comparabile ar fi afectate. În propunerea dumneavoastră vă referiți la capacitatea mare de muniție pentru aceste arme. După cum ar trebui să înțelegeți, dar evident că nu înțelegeți, o capacitate mare de muniție, o proprietate a încărcătorului și nu a armei în sine. Dacă vreți să interziceți uh, capacitatea mare, ar trebui să interziceți uh, acele părți ale armei și nu arma în sine. Pentru că asta, de fapt, e inutil, pentru că ele nu sunt înregistrate și nu pot fi nici confiscate, încărcătoarele respective. Comisia s-a referit la faptul că unele arme semiautomate se pot converti ușor. Puteți să-mi uh, dați un exemplu concret în care o armă semiautomată de sport uh, deținută legal a fost convertită în mitralieră? Eu nu cred că puteți. Armele despre care vorbim uh, sunt proiectate tocmai ca să nu poate să fie convertite. Domnule președinte, infracțiunile cu arme de foc sunt rare în statele membre ale Uniunii Europene inclusiv cele două cu cei mai mulți proprietari de arme de foc, inclusiv țara mea, Finlanda. Două treimi dintre infracțiunile cu arme de foc sunt comise cu arme deținute ilegal. Din celelalte, aproape toate implică arme de vânătoare, care n-ar fi afectate de această interdicție. Stimată comisie, această partea sau această propunere e o cruciadă ideologică, nu se bazează pe fapte, nu va contribui la o mai mare securitate și nici nu va împiedica următorul atac terorist. Teroriștii pur și simplu nu utilizează astfel de arme. Comisia propune de asemenea interdicție totală cu privire la armele de foc complet automate. Acestea, de regulă, sunt deja interzise prin directiva existentă și prin legislația națională. Există un număr foarte mic de arme în colecții private cu licență. N-au fost folosite nicio ele de infractori. Deci, din nou, uh, rata ținta. Teroriștii și criminali din Europa folosesc arme de foc militare deținute ilegal, uh, aduse prin contrabandă din fosta Iugoslavie. Dar asta ar trebui să vă concentrați. Comisia sugerează de asemenea că toate armele de foc, toate licențele respective să fie valabile cel mult 5 ani. Ce sens are? Pentru că asta ar mări costurile și birocrația și n-ar aduce nicio plus valoare. Chiar și în prezent autoritățile pot și chiar revocă licențe dacă au motive să o facă. Și exact așa trebuie să stea lucrurile. Sunt multe lucruri care se pot face pentru a face sarcina și viața teroriștilor și criminalilor mai dificilă. Și există unele elemente pe care le-am putea sprijini, dar vă rugăm să nu distrugeți propunerea și propria dumneavoastră credibilitate cu idei disproporționate, incoerente și fără sens și care nu afectează decât zeci de mii de cetățeni și firme care respectă legea. Mulțumesc. Okay, thank you, Mrs. Corazza. Mulțumesc, doamna Corazza Belt. At vi vet naturligtvis att vi ska inte förhindra... Mulțumesc, doamna președinte. Som jakt, skattekött... Uh, eh, Sigur că aceste uh, arme pot fi utilizate de vânători sau de sportivi, ne, nu ne este clar atunci de ce această propunere de directivă nu este precisă propunerea. Uh, vedem că, din păcate, trebuie să combatem uh, terorismul în Europa și trebuie să luăm măsuri și facem acest lucru, dar propunerea aceasta nu are nimic de a face cu terorismul, nu are nimic de a face cu deținerea ilegală de arme. Dar cu siguranță va duce la dificultăți pentru mulți dintre cetățenii europeni care vor simți că li se îngrădește libertatea și că sunt considerați un fel de teroriști. Deci Comisia ar trebui să se gândească la chestiunile acestea înainte să vină cu o astfel de propunere. Am transmis o întrebare prioritară către comisie și în această întrebare, în 20 noiembrie 2015, uh, această întrebare a fost transmisă în 2015, uh, deocamdată n-am primit răspuns. Vreau să știu de ce se face diferența aici între um, armele automate și complet automate, pentru că este vorba de anumite arme semiautomate și nu, mulți nu au răspuns la această distincție. Și asta înseamnă că multe dintre uh, armele de agrement, dintre armele sportive pot fi interzise. Și spunea și colegul meu din Finlanda, dacă se aplică un termen de valabilitate uh, a permisului de port armă uh, la 5 ani, de 5 ani, cum am combate terorismul cu măsura aceasta? Și apoi interzicerea comercializării pe internet credeți că ISIS sau alți teroriști își iau armele de pe internet? Sigur că această măsură va afecta persoanele care trăiesc în mediul rural, de exemplu, și nu pot să-și cumpere atât de ușor o armă în magazin. Apoi Comisia mai propune uh, controle medicale obligatorii pentru deținătorii de arme. În Suedia nu există așa ceva, nu există o obligație de control medical. Există doar niște certificate uh, pentru deținătorii de arme, dar nu avem niște medici uh, specialiști în sistem. Da, sigur, sistemele din diversele state membre UE diferă. Uh, sunt sisteme în care trebuie într-adevăr să demonstrezi că ești sănătos ca să poți să deții o armă. Schimbul mai bun de informații între statele membre, uh, un alt sistem de marcare a armelor, uh, sunt iară o serie de cerințe care trebuie îndeplinite și activarea armelor respective. Aș dori însă ca Comisia să ne spună mai multe ce se întâmplă cu restul, cu, cu acei uh, comercianți de arme din Libia, din alte zone <clears throat> că zău propunerea aceasta nu are nimic de a face cu terorismul. Thank you, Chair. Um, if... Doamna Dali, mulțumesc, domnule președinte. O să intervin de două ori pentru că o reprezint și pe Silvia Ivon Kaufman uh, în calitate de raportor din un SND și am și întrebări în numele meu. În numele colegei, aș vrea să mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru prezentarea propunerii. Doamna Kaufmann sprijină eforturile Comisiei de a proteja cetățenii europeni și de a împiedica achiziționarea de arme de către infractori și terorii și consideră că propunerea merge în direcția corectă pentru că trebuie să facem mai dificil achiziționarea de arme de foc în UE și că armele deținute legal trebuie să fie monitorizate ușor și cooperarea între statele membre trebuie să fie consolidată și așteaptă o cooperare bună cu raportorii și ceilalți raportori din umbră pe acest dosar important. În ceea ce mă privește pe mine, am niște observații referitoare la intervenția reprezentantului Comisiei. La un anumit moment ați menționat internetul și cât de ușor este să se achiziționeze arme de foc pe internet. Însă, aș vrea încă o dată să spun Comisiei și acest Comisia Europene și acestei comisii să analizeze puțin chestiunea dark web-ului și evoluțiilor tehnologiei, pentru că atunci când vorbești despre achiziționarea de arme de foc pe internet, trebuie să se facă o diferențiere clară între dark web și internetul normal. Pentru că dacă nu, Există probleme legate de facilitarea comerțului pe piața neagră în arme de foc ilegale și asta e un subiect pe care trebuie să-l abordăm, zic eu. Trebuie să abordăm cauzele de bază ale acestei situații dacă vrem să ajungem la un echilibru între securitate și libertatea cetățenilor noștri. Un al doilea punct la care Comisia s-a referit a fost că Comisia ar dori să abordeze situația armelor de foc dar nu și pentru cele înregistrate și utilizate legal. Și comis- reprezentantul Comisiei ne-a spus că trebuie să se ajungă la un echilibru. Trebuie să recunoaștem că lucrurile, în forma lor actuală, nu sunt prea clare și, de exemplu, termenul resemblance, asemănare, a fost menționat. Însă nu există o definiție clară cu privire la ce înseamnă această asemănare și același lucru este valabil și în ceea ce privește copiile. Și aici aș vrea să spun ceva. Lucrurile nu sunt clare, sunt foarte vagi și asta duce la preocupări în rândul cetățenilor care sunt uh, astfel alimentate. Dacă ar trebui să vorbim despre interzicerea copiilor, asta înseamnă că, de exemplu, reproducerea sau copierea armelor uh, istorice uh, în scopuri culturale ar fi interzisă, pentru că ar avea un impact destul de grav asupra sectorului și la fel și în ceea ce privește sectorul sportiv, unde există anumite arme legale care sunt folosite în acest scop și apoi de activarea armelor istorice. Ce înseamnă asta? De activarea armelor de foc din muzee și armelor istorice ar descrește semnificativ valoarea acestor arme și ar face ca istoricii și experții să nu mai poată să-și continue activitatea. De aceea aș invita Comisia să ne ofere câteva informații în acest sens, pentru că în forma actuală nu prea înțeleg cum uh, din regulamentul actual ne ocupăm de traficul ilegal de arme. Și aș vrea să cer Comisiei să ne dea detalii și să ne spună cum intenționeze să abordeze chestiunea traficului ilegal de arme. Mulțumesc, domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. O să vă spun o poveste. Cu câțiva ani în urmă, în Belgia, cineva care a cumpărat o armă undeva, a împușcat mortal o femeie neagră care avea grijă de niște copii. Am hotărât în urma acestui incident să se controleze armele, deci toți erau obligați să-și declare armele, fie că era vorba de arme de colecție, um, unii le-au abandonat, Acum, dacă vrei să ai urmă în Belgia, trebuie să treci prin 13 până la 15 măsuri de verificare. Identitate, acordul procurorului sau guvernatorul provincie și așa mai departe. Deci tot se verifică. Singura problemă este că mulți oameni au fost deranjați și că teroriștii din Molenbeek au mers la Paris, credeți că au respectat procedura aceasta, au trecut prin procedura de verificare? Sincer, crede cineva asta? Prin urmare, asta este problematică sistemul actual această dezbatere privind reglementarea comerțului cu arme. Se acreditează ideea că uh, e o măsură de luptă împotriva terorismului. E un prost care a făcut această lege sau ne credeți pe noi proști? În orice caz, e, o... e fals. E o impostură. Teroriștii se uh, alimentează cu arme de pe piața neagră nu facem decât să punem împotriva noastră persoane care practică un sport în condiții onorabile, care au fost controlați, acum nu înțeleg de ce le mai impunem și altceva. Îi suspectăm pe toți cetățenii și inocenții pentru că până acum eh, n-am reușit să demontăm circuitele de pe piața neagră? Nu prea cred. E un dosar pro și cred că trebuie reluat eh, în alt context. Și sunt alte lucruri pe care vreau să le mai menționez aici. Există definiții care trebuie să fie clarificate. O armă care seamănă cu care seamănă cu. Cum se interpretează asta? Cine definește ce înseamnă seamănă? Care sunt criteriile? Publicați fotografii sau cum faceți? O armă care seamănă cu nu mi se pare o cale prea bună de urmat. Trebuie să stabilim totuși ceva foarte clar Și aș mai avea o problemă în ceea ce privește internetul. Cred că trebuie să discutăm mai clar despre acest lucru. În țara mea, de exemplu, există medicamente la care nu putem avea acces decât în medicamente. Nu le poți găsi în altă parte. Și aș vrea să avem o discuție de bază pe acest concept. Având în vedere contextul și conținutul, eu cred că această propunere uh, nu vine la momentul potrivit și nu este uh, bine structurată. Mulțumesc, doamna Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur celor spuse de antevorbitorul meu. evident că teroriștii nu utilizează procedurile, nu trebuie prin procedurile de verificare și vânzătorii nu o să, vânătorii nu o să folosească arme semi-automate. De regulă folosesc arme simple pentru a omorâ animalele. Dar asta nu are nimic de a face cu terorismul și uh, este clar că există un risc, riscul ca aceste arme să dispară și să se regăsească pe circu- în circuitele ilegale, a negru. Și nu cred că ne dorim asta. Vorbim despre distrugerea armelor. Uh, arme care trebuie să fie distruse, Kalashnikov, de exemplu, care să nu mai poată fi folosite. E o idee bună, însă, ca să revenim la exemplul vânătorului, care are una sau mai multe arme. Faptul că va trebui să obțină permis odată la 5 ani e absolut ilogic. Sigur că poliția trebuie să urmărească situația pentru a vedea dacă persoanele respective au abateri sau nu, dacă suferă de probleme psihice și așa mai departe, în momentul în care, da, evident că trebuie repus în discuție permisul de port armă. Dar nu cred că examenul psihologic ajută chiar așa de mult. Asta nu arată dacă cineva este sau nu capabil să aibă un permis de port arma asta, nu ajută la nimic în lupta împotriva terorismului și sunt de acord cu colegii din uh, SND care spun că ar trebui să ne ocupăm mai degrabă de uh, circuitele clandestine, să știm de ce există un număr mare de arme care sunt disponibile pe acest darknet, dark web arme care sunt uh, mortale și care pot produce și mari distrugeri. Iată deci ce trebuie să ne intereseze. Și de asemenea, aș vrea să spun comisiei că punctul referitor la asemănare, asemănător cu sau care seamănă cu, n-a fost prea bine analizat. Am încercat asta în Germania mai mult timp și după ani de încercări a trebuit să retragem acest concept de asemănare, pentru că nu e deloc fiabilă. Polițiștii nu știu ce să facă cu acest concept și protecția nu creștea deloc împotriva criminalității. Prin urmare, noi am retras în Germania acest paragraf. Și acesta este motivul pentru care credem că ar trebui să avem în vedere experiența statelor membre în ceea ce privește armele de foc, Belgia, Germania și celelalte state. pentru a vedea ce este cu adevărat util pentru a lupta împotriva armelor clandestine. Dar vă rog, nu ne puneți în cârcă trăgătorii sportivi sau vânătorii pentru că vor avea probleme și le vor întoarce împotriva noastră, în timp ce teroriștii vor continua să-și achiziționeze armele pe darknet. Ar trebui să există un control al achizițiilor pe internet. Sigur că totul este pozitiv, există dispoziții care sunt absolut întemeiate, dar vă rog, experiențe, inspirați-vă din experiența altor state membre. Uitați-vă la ce a făcut Germania și nu uh, supuneți mii de persoane la formalități administrative suplimentare pentru că asta nu va combate terorismul ci pur și simplu va da naștere la multe critici referitoare la monstrul birocratic care este Uniunea Europeană. Obiectivul nostru este să luptăm împotriva terorismului, nu să supraîncărcăm cu cerințe populația.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 A fost o dezbatere excelentă și de aceea nu întrerup intervențiile, pentru că este un schimb de opinie adevărat, dar de cea mai mare calitate. Deci nu vreau să vă întrerup. Mai sunt încă trei colegi care vor să intervină. E 5. Cred că ar trebui să terminăm la 5, spuneți, spun unii colegi. La 5 trebuie să încheiem? Știu că avem sala până la cinci jumate. Secole putem rămâne în sala asta, dar mă întreb dacă interpreții și ceilalți colegi doresc să rămână. Bun, dragi colegi, haideți câte un minut fiecare. Încep cu doamna Ruinberg. Mulțumesc, domnule președinte. Deja multe lucruri au fost puse și încă destul de întemeiate. Nu doar vânătorii și uh, utilizatorii de arme în scopuri sportive trebuie să fie vizați de aceste măsuri. Trebuie să înțelegem care vor fi consecințele. Nimeni nu s-a gândit la asta. Aici vedem că mulți au spus că e foarte ușor să se procure arme. Și regulamentul acesta nu se ocupă neapărat de teroriști. În sudul Elveției a fost făcută o anchetă de către un jurnal pentru a arăta cât de ușor e obț- să obții arme ilegale. Mai puțin de o jumătate de oră e nevoie. Foarte ușor. Deci problema nu este uh, cei care dețin arme, nu este reprezentată de cei care dețin armele ilegal, legal. Mulțumesc, Ana Gomez. Întrebarea mea pentru comisie este următoarea. Aveți în vedere un sistem în care statele membre trebuie să notifice comisia și să răspundă pentru armele furate de la posesorii legali? Pentru că acestea sunt niște informații foarte semnificative Armele acestea, care inițial au fost deținute legal, pot fi folosite de teroriști. Există astfel de incidente, există o relație cu modul lejer în care statele membre permisiv în care implementează dispozițiile referitoare la import-export. Aici am putea controla traficul ilegal de arme. Mulțumesc, Ana. Juan Fernando. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții contrariați de subiectul acesta. Dintr-o dată, iată că această inițiativă a Comisiei ne-a prins surprindere. Apare o problemă cu reglementarea deținerii și posedării de arme în Uniunea Europeană. Mulți dintre noi cunoaștem cum stau lucrurile în ceea ce privește traficul de arme din Statele Unite mult mai bine decât cel din Europa. Nu avem o idee clară cu privire la ce înseamnă să cumpere arme pe o piață neagră. Mulți dintre noi nu înțeleg cât de ușor este să obții o armă grea pe acest dark web și cred că prin comisie sau printr-un document strategic din Comisia Libe a venit momentul să înțelegem cum stau lucrurile cu privire la uh, deținătorii legali de arme în Uniunea Europeană și uh, cum se desfășoară acest trafic ilegal de arme în Uniunea Europeană, astfel încât să înțelegem clar cum și cât de utilă este această inițiativă a Comisiei. Cred că multe dintre preocupările pe care le-am avut, le-am avut în această discuție, au lăsat impresia că uh, jucam așa, cântam improvizat. Și poate că așa stau și lucrurile. Și cred că ar trebui făcute niște studii care să fundamenteze inițiativa Comisiei. Mulțumesc! Dragi colegi, mă bucur că sunteți așa pasionați. Acesta este un prim schimb de opinii. Conversația aceasta a avut loc la nivelul multor delegații naționale, e o chestiune foarte pasională. Prin urmare, mă bucur că în acest prim schimb de opinii am avut așa intervenții. Nu mai este timp să răspundă reprezentantul comisiei, raportorul evident care are o sărcină foarte dificilă. Mă bucur că reprezentantul comisiei a fost aici și le-a auzit. Nu avem timp pentru un răspuns din partea reprezentantului, domnul Gabri... Doamna Gabriel așteaptă de mult timp. Prin urmare, încă o dată vă mulțumesc pentru aceste contribuții. contribuții. Nu vom da cuvântul comisiei acum, dar vom avea un interval decent de timp pentru acest subiect pe următoarea ordine de zi la începutul ordinii de zi, astfel încât să avem suficient timp. Mulțumesc și Comisiei pentru că este un punct foarte complex, care implică mai multe directorate generale și un punct foarte important pentru membrii. Vreau să vă mulțumesc pentru intervențiile inteligente și foarte articulate pe acest subiect. Îmi pare rău că nu avem mult timp și că e un punct pus la finalul zilei, dar încă o dată mulțumim pentru cum l-ați prezentat. Trebuie să trecem acum la ultimele puncte pentru a putea încheia la timp. Mulțumesc și mulțumim și reprezentantului Comisiei și ambelor directorate pentru contribuție. So let's move quickly now to the uh, Acum trecem rapid la diversele acorduri între UE și uh, statele cu care se aplică regimul vizelor pentru șederile scurte, vorba despre Columbia, Tonga, Kiribati și Palau și Peru și am să rog pe doamna Gabriel să ia cuvântul ca să ne prezinte aceste acorduri. Uh, îmi cer scuze. Întâi avem prezentarea comisiei și după aceea intervine doamna Gabriel. Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, și bună ziua celor care au rămas în sală. La revedere celor care pleacă. Eu am să fiu foarte succint. Este o plăcere să ne aflăm aici și să vă prezentăm aceste acorduri cu statele pe care tocmai le-ați menționat. Aceste state au negociat acorduri de scutire de vize Uh, conform regulamentului 359 adoptat de colegitori în mai 2014, uh, cu o modificare, cu un amendament care includea 19 state, din care s-au discutat și s-au adoptat în noiembrie anul trecut 9 acorduri și acum avem o nouă serie de acorduri, 5 la număr, pentru astăzi. Aceste cinci state, și am să le menționez ca să fie incluse în procesul verbal, Columbia, Tonga, Kiribati, Palau și Peru, uh, cele, uh, cu excepția lui Kiribati și Palau, celelalte acorduri au fost deja semnate Iar în ceea ce privește conținutul celor trei acorduri, acesta este foarte asemănător cu ce s-a discutat deja în noiembrie. Sunt texte standard, aceleași cerințe, aceleași prevederi, nu trebuie să le mai uh, prezint odată. La Columbia însă să zic mai mult, pentru că Columbia împreună cu Peru fac parte într o categorie puțin diferită de state. Acolo acordul este diferit de celelalte trei state menționate, în sensul că sunt două declarații anexate acordului cu Columbia. Una se leagă de uh, angajamentul Columbiei să înceapă emiterea de pașapoarte biometrice până la sfârșitul anului 2015 și um, o altă declarație în ceea ce privește readmisia. Deci aceasta e diferența față de celelalte acorduri care au fost încheiate. Columbia a început deja să emită pașapoarte biometrice, de altfel au început din septembrie anul trecut, deci cel puțin asta este, asta este un angajament pe care și l-au realizat. I-au semnat declarația de readmisie, dar n-a fost nevoie încă să se aplice. Deci, de aceea s-a și semnat deja acordul, dacă nu mă înșel, în 2 decembrie anul trecut. Așa cum menționam, Peru încă nu a semnat, deși este pe ordinea de zi de astăzi, uh, decizia, proiectul de decizie de semnătură al Consiliului este acum în discuție și de aceea <clears throat> nu s-a adoptat încă Uh, și în cazul Columbiei, de altfel, acordul a fost puțin întârziat uh, prin introducerea uh, pașapoartelor biometrice. și nu s-au putut respecta exact termenele, de aceea Consiliul a trebuit să aștepte cu adoptarea proiectelor de semnătură pentru Columbia și Peru. Și acum <clears throat> rămâne ca Peru să, fie, să se semneze în 26 februarie. Deci, cred că se va adopta curând uh, apoi uh, acordul în prima parte a lunii martie cu Peru. În privința statului Kiribati, nu am găsi deocamdată o dată care să ne convină pentru semnătură. Asta e simplu motiv pentru care încă nu s-a semnat acordul. Deci aceasta este situația în privința acestor acorduri. Menționam acestea cinci, de fapt sunt deja uh, nouă semnate, mai rămân încă cinci, patru mai rămân de fapt din care trei, de fapt, au fost inițiate. Deci procesul a început și le vom putea prezenta în comisia dumneavoastră cât de curând. Și s-au întârziat negocierile cu o altă insulă din Pacific, cu Nau, pentru că nu am considerat că este adecvat să încheiem un acord cu astfel de țară și de altfel ei n-au manifestat niciun interes să încheie un acord cu noi. Aceasta este în rezumat situația acordurilor și dacă aveți întrebări din partea comisiei vă răspund uh, cu plăcere. Mă opresc aici. Mulțumesc. Vom uh, asculta întâi intervenția doamnei raportor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută și aș vrea să mulțumesc în aceeași măsură, să le mulțumesc uh, pentru schimbul de informații uh, care a avut loc chiar la timp. Aș vrea să îmi exprim satisfacția în acest sens, pentru că uh, este vorba de un acord de extindere a vizelor care ține de continuitatea relațiilor noastre cu statele citate. <clears throat> Eu aș vrea întâi și întâi să pun comisiei o întrebare în ceea ce privește Kiribati, Tonga, Tonga, și, Tonga și Palau. Uh, spuneam că aceste acorduri fac parte din continuitatea cooperării noastre și uh, dorim să transmitem un mesaj pozitiv acestor state. Am o întrebare suplimentară pentru comisie, dacă ne poate spune care sunt cifrele de care dispune în ceea ce privește cotele de refuz la solicitările de vize Schengen pentru resortisanții din aceste state. Și <clears throat> știm că mai sunt alte mici uh, state din Pacific uh, la care am avut cifre prezentate în decembrie și de aceea vreau un mic tabel comparativ. Vreau să-mi exprim omagiul meu pentru Columbia, care a făcut toate eforturile <clears throat> și a respectat termenul de introducere a um, pașapoartelor biometrice, deci nu numai că l-a respectat, a reușit să le introducă chiar mai devreme și răspunde deci la problemele pe care le avem noi legate de criminalitatea organizată. Deci vă aduc în aminte că uh, cu Columbia s-a încheiat un acord de cooperare operațional strategic cu Europol și întrebarea mea este dacă Peru are în vedere să încheie un acord similar. <clears throat> și uh, Mulțumesc Comisiei apropo de uh, acordul uh, cu Peru, când mulțumim că ne-ați dat o dată orientativă pentru încheierea acordului. Uh, și noi, în țara mea, trebuie să luăm o decizie la nivelul Parlamentului. În cazul Peru, suntem în plină procedură. Deci, invit Comisia să ne actualizeze informațiile astfel încât să deci acordul va trebui semnat la începutul lunii martie și atunci trebuie să ne asigurăm că uh, sunt introduse pașapoartele biometrice la finalul lunii februarie. Vreau să insist asupra unui alt punct. Comisia spunea că în cazul Columbiei este prevăzut un acord de readmisie și vreau să întreb dacă același lucru se aplică și pentru Peru. Sigur, dacă e vorba de dosarul prezent, dar asta ar răspunde la unele uh, dubii ale noastre legate de riscurile puse de criminalitatea transfrontalieră. Și ultimul meu punct evoc aspectele procedurale. Apropo de încheierea acestor acorduri, regret că Parlamentul nu este întotdeauna informat în timp util în ceea ce privește progresul negocierilor bilaterale pentru semnarea și punerea în aplicare a acordurilor bilaterale și de aceea am permis aici să vă împărtășesc propunerea pentru membrii comisiei Uh, de a vă gândi la un sistem prin care să avem un schimb de informații uh, regulat, <clears throat> periodic, astfel încât să ajungem la același rezultat respectându-se prerogativele instituțiilor noastre. Deci aș vrea să insist încă o dată asupra acestui punct. Este necesar pentru noi, cei din Parlament, să nu ne pronunțăm uh, de fiecare dată după punerea în aplicare temporară a acestor uh, acorduri. Vreau să mulțumesc și uh, raportorilor din umbră cu care am cooperat excelent și e foarte bine că putem să transmitem un mesaj bine marcat cetățenilor din aceste cinci state terțe. Sprijin eu și eu ultimul dumneavoastră comentariu apropo de informarea din partea Comisiei pentru Parlament. Și de altfel este prezent și Serviciul pentru Acțiune Externă astăzi. Mulțumim că ați venit. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea în primul rând să mă scuz că nu am putut să particip la reuniunea raportorilor din umbră, dar să știți că am fost bine reprezentată. Grupul meu, prin natura sa, uh, este favorabil uh, scutirilor de viză pentru șederile scurte. Voi repeta micile comentarii amuzante pe care le-am făcut și data trecută. Am ales uh, Uniunea Europeană a ales deci statele cărora li se poate aplica scutirea de vize și așadar resortisanții acestor state pot să călătorească în Europa, pot să se bucure de un sejur scurt și sunt și unele state mici din Oceania, dintre care două sunt uh, pline de resurse turistice. Uh, și nu cred că alegerea acestor state a fost uh, întâmplătoare. Uh, au jucat un rol aici și riscurile migratorii. În schimb, Columbia și Peru, acolo sunt surprinsă de alegerea aceasta, adică de ce aceste state, uh, de ce nu Emiratele Arabe Unite, ca parte din pachetul turistic, ca să zic așa nu sunt așa de optimistă uh, în ceea ce privește criminalitatea organizată. Aceste state, din acest punct de vedere, nu cred că au fost bine alese, pentru că rămân placa turnantă a traficanților de droguri și Comisia și Consiliul mă întreb dacă au măcar o uh, estimare a riscurilor în ceea ce privește criminalitatea organizată și mă pun pe gânduri alegerea aceasta legată de Columbia. Și am să adaug ceva. Cum să spun eu? Nu, nu că mă îngrijorează, mă, mă surprinde neplăcut că lupta împotriva migrației uh, a, capătă mai mare importanță decât combaterea criminalității. Uh, și Spania este direct vizată. Și am să închei, domnule președinte, mă alătur și eu uh, spuselor uh, domnului raportor de fiecare dată ne surprind aceste acorduri uh, care sunt puse în uh, aplicare, mai întâi provizoriu și după aceea aflăm și noi. Nu este o metodă prea strălucită și sunt de acord cu doamna raportor că mm, Comisia ar trebui să informeze Parlamentul uh, și să respecte parla- prerogativele Parlamentului și să nu ne mai pună în fața faptului împlinit, pentru că până acum așa s-a întâmplat. Și mulțumesc Mariei, apreciez foarte mult munca pe care am putut să o desfășurăm împreună în acest domeniu. Doamna Ferrero, mulțumesc. și eu pot spune că uh, considerăm că unele state terțe sunt mai bune, mai, mai bine alese pentru un acord de liberalizare a vizelor decât altele. E puțin cam târziu, într-adevăr, apar aceste corduri, dar, mă rog, ăsta este alt subiect. Pe mine mă interesează acum aceste trei insule, state insulare, care probabil că nici nu o să mai supraviețuiască mult timp având în vedere schimbările climatice, tare mă tem, Vroiam să subliniez așadar că trebuie să uh, ne ocupăm și de chestiunile de climă și de alte chestiuni arzătoare. Pentru că dacă dispar insulițele acestea, atunci nu o să avem nici uh, resortisanți de acolo care să petreacă șederi scurte în Europa. Doamna Gomez. Eu am să iau cuvântul în numele lui Silvii Ghiom, care este raportorul grupului nostru și nu a putut fi aici. Cu regret spune că și am să dau citire în franceză. Poate că ar fi util să ne aducem aminte că politicile de viză sunt esențiale pentru a permite, în primul rând, mobilitatea în sânul Uniunii Europene, dar și între UE și statele terțe. Și, indubitabil, el, acest sistem al vizelor vine să ranforceze cooperarea UE cu statele terțe. Și uh, Uh, dezvoltarea de uh, contacte economice, de contact între națiuni, libera circulație, în afară de miza politică și simbolică, trebuie să vedem aici și beneficiile concrete pentru cele două părți semnatare. Dar, sigur, nu este prima dată când Parlamentul trebuie să se pronunțe pe marginea unor astfel de acorduri. Există însă o rezervă pentru că Parlamentul nu este întotdeauna ascultat, așa cum spunea și doamna raportor. Și și doamna Crisim. Deci, în numele lui Silvi, vreau să spun că acest proces de adoptare eh, de către Parlament și punerea în aplicare a acordurilor a, are loc în uh, cele mai multe cazuri înainte ca Parlamentul să fie avut ocazia să fi analizat textele. În uh, acest moment vreau să vă aduc aminte care este rolul Parlamentului pentru aplicarea acestor acorduri și că este extrem de important ca Parlamentul să fie informat regulat în ceea ce privește cooperarea pentru acorduri. Și e normal, e logic ca părerea Parlamentului, poziția Parlamentului să intervină înainte de punerea în aplicare a acordurilor. Și vă spun drept că eu împărtășesc în mare parte uh, remarcele colegii mele. Este foarte greu să înțelegem criteriile comisiei, mai ales când vedem că e vorba de state care pun probleme serioase în ceea ce privește organizarea anumitor forme de criminalitate. Please. Mulțumim, doamna Haisanova. Mulțumesc am mulți francofoni. Seara așa că o să vorbesc în bulgară. se udai за всеотдайната работа по докладите за премахване. Mulțumesc, doamnei Maria Gabriel, pentru munca la raport în ce privește scutirea de vize pe termen scurt, sprijin propunerea de revizuire raportului cu privire la Peru într-o fază ulterioară, având în vedere circumstanțele prezentate în legătură cu această țară. Mă raliez apelului adresat Comisiei să ne prezinte informații, nu post factum, ci informații în legătură cu etapa negocierilor și aveți amabilitatea să tratați Parlamentului European ca partener demn, ceea ce și suntem, în ce privește raportul și acordul la care s-a ajuns între Comisia Europeană și statele respective. Pentru că acordurile îndeplinesc obiectivele și nevoile Uniunii Europene, ar trebui să ne exprimăm acordul, să dăm unde verde semnării acestor acorduri nu se referă decât la vize turistice de ședere pe termen scurt și care exclud situațiile de abuz. Turismul are efecte sociale și economice, desigur. În vedere faptul că industria turismului generează 10% din PIB-ul Uniunii Europene, aproximativ 25 de milioane de locuri de muncă, deci trebuie să sprijinim. Mulțumim, Comisia, dar foarte pe scurt, pentru că aproape că a expirat timp. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate întrebările din partea distinșilor deputați. Rapid o să răspund la mai multe dintre aspectele aduse în discuție. Mai întâi, doamnei Gabriela, doamna raportor, care sunt ratele de refuzare a vizei pentru aceste insule ca să spunem deschis, nu știm, pentru că n-au consulat în insulele respective. Deci persoanele care trăiesc acolo trebuie să ceară vize în alte țări și deci nu știm exact câte, vizi, câte cere de viză să depună. Având în vedere dimensiunea populației acestor insule, vorbim de 100 de mii de oameni cu totul, uneori mult mai puțin, și vorbim despre foarte puține cereri de viză și deci rata de refuz ar trebui să fie foarte mică. S-a mai pus o întrebare în legătură cu acordul Europol. Da, Columbia a încheiat un astfel de acord cu Europolul. Peru încă nu, în conformitate cu ce spune Europol, nu e o nevoie urgentă de a încheia un astfel de acord cu Peru, dar desigur nu putem exclude nimic. Dacă situația se modifică, sunt convins că Europolul se va gândi la încheierea unui acord de cooperare și cu Peruul. Două lucruri importante s-au spus aici. Mai întâi, în legătură cu informarea Parlamentului, în legătură cu aceste acorduri, o informare mai timpurie și apoi procedura, faptul că aceste acorduri au fost semnate înainte ca Parlamentul să fi putut să-și exprime părerea. Poate în legătură cu a doua problemă, în primul rând. Tratatul prevede explicit posibilitatea de a semna un acord și să intre provizoriu în vigoare până la ratificarea formală. Articolul 218 din tratat spune asta. Asta am și făcut. E o practică aplicată în mod regulat în materie de viză, dar și în alte materii. Și în acest sens, cred că ce face Comisia e strict în limitele tratatului. Sunt de acord cu toate acestea că, desigur, Parlamentul ar trebui să fie informat la momentul potrivit, la timp și aș vrea să reamintesc Comisiei că pe 7 octombrie anul trecut, directorul meu general a trimis o scrisoare președintelui Comisiei informându-l că Comisia a adoptat propuneri de deciziile Consiliului privind semnarea, încheierea acestor acorduri pe care le discutăm astăzi. E o practică pe care am aplicat-o întotdeauna de a informa Comisia Parlamentară înainte de semnarea propriu-zisă uh, când se adoptă astfel de decizii și, prin urmare, credem că măcar am încercat să informăm Parlamentul la momentul potrivit. Acestea fiind spuse, după cum am precizat de mai multe ori în aceste comisie, întotdeauna putem să vă informăm mai devreme și să vă dăm orice informații legate de progresul uh, negocierilor în materie de scutire de vize sau în materie de politică de vize. Dar Parlamentul ar trebui să ne invite pe mine sau pe oricare coleg ca să vă dăm toate informațiile dorite. Mulțumesc. Doamna Gabriela acum. Mulțumesc, domnule președinte, doar două fraze. Prima, ca să le mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit, raportorii din umbră, mesajul cred că e foarte clar și a doua frază, să atrag atenția Comisiei Europene de a se asigura că între data așteptată pentru punerea în aplicare la sfârșit de august a pașaportului biometrice pentru Peru și martie, februarie, când se pune în vigoare, deci va exista o ședință a Comisiei Libe ca să se respecte toate termenele de aprobare. Mulțumesc. Mulțumim pentru că ați precizat acest aspect, domnule Gabriel. Trebuie să ne oprim. Mulțumesc, domnule raportor, celor de la comisie, membrilor care au rămas până la această oră ca să ia cuvântul. Vă mulțumesc tuturor, uh, colegilor, uh, asistenților, angajaților tuturor. Ședința următoare. Ah, ce plăcere! Luni, 18 ianuarie, la 19.30, la Strasburg. E o ședință importantă, abordarea holistă privind migrația. Deci la 7 și jumătate seara, luni, 18 ianuarie, la Strasburg.